that you can directly go to. Okay, so good morning, everyone. Sorry for being a few minutes late. We will start with 6.6 of the... Bună dimineața! Vom uh, începe cu punctul 6, aderarea Croatiei la Convenția din 23 iulie 90 privind eliminarea dublei impuneri, examinarea amendamentelor. Uh, am... Raportor este domnul Nitras. That's why, you know... Nu este aici, sunt uh, prezidez această ședință, așa că joc eu rolul raportului. Trebuie să începem acum, pentru că apoi vine domnul comisar Almunia. Deci de ce doresc să începem. Deci trecem la punctul 6, aderarea Croației la Convenția din 23 iulie 1990 privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate. După cum vă spunea, raportorul este domnul Nitras. Din păcate, n-a putut să vină la Bruxelles, a avut probleme cu avionul și în numele său voi citi eu declarația. E vorba de Croația care aderă la Convenția de Arbitraj care stabilește cadrul legal pentru eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profitelor întreprinderilor asociate, așa numită Convenție de Arbitraj, deci rolul Parlamentului este să-și dea recomandarea în procesul de consultări Ă, după cum se, aștept, după cum se aștepta, dosarul nu are probleme, niciunul din raportorii din umbră nu și-a exprimat o rezervă și sper că Croația va adera la Convenția de Arbitraj și să vor completa și instrumentele anexe în cel mai scurt timp. Raportorii din umbră s-au pus de acord asupra propunerilor, a fost un amendament din partea lui Tomașic de la ECR, de fapt doamna Tomașic, care a subliniat nevoia de a se evita dubla impunere și de a se reduce uh, povara administrativă. Apotru crede că acest amendament este foarte rezonabil și bun și sugerează să fie inclus amendamentul ECR. Din cauza circunstanțelor, raportorul recomandă să continuăm dosarul așa cum este el modificat și să fie votat în după amiaza aceasta. Domnul Ludvigson se pare că nu e aici. Nu știu dacă cineva dorește să ia cuvântul din partea domniei sale. Dacă nu, domnul Tremosa. Thank you very much, Mr. President. Uh, well, this is... Mulțumesc, domnule președinte. Este un dosar foarte tehnic, foarte scurt deci nu e foarte atrăgător. În fine, cu asta noi vom ajuta la uh, adoptarea sa și vom ajuta Croația să devină un membru cu drepturi de plină al UE. În legătură cu acest amendament, cum spuneați, a fost depus doar un singur amendament. Am putea spune, într-adevăr, că e un dosar tehnic și poate amendamentul doamnei Tomașici ar putea fi considera logic pentru că vorbește de nevoia de a minimiza povara impozitelor ca libera de la, Mediteran, de la Marea Mediterană. Îmi place acest tip de amendamente. Deci vom întreba ceilalți colegi ai grupului ce părere au, însă dacă raportorului convine acest amendament și este o majoritate de la PPE, CR, poate și alte grupuri, Vom vedea care este reacția, pentru că ieri de la ședința de grup, la liberali, am spus că trebuie să avem un mix de, de amendamente politice într-un dosar tehnic, deci am avut o dezbatere. Mie îmi convine acest amendament, dar uh, voi vedea ce părere au colegii mei. Vedem dacă le convine și lor. Că nu știu, n-am știut dacă PP-ul va susține acest amendament sau nu și n-am știut nici că ECR-ul va susține. Deci vom vedea în următoarele ore. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tremosa. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, vă rog. Dobar dan Doamna Da, mulțumesc. Eu sunt din Croația și doream doar să salut pe toți colegii, să mulțumesc tuturor celor care au lucrat la acest dosar, mai ales domnul raportor Nitras. Doamna Tomașici, într-adevăr, a depus acest amendament ca un fel de declarație pe marginea acestui raport și cred că poate fi acceptat amendamentul. Sigur, e acest dosar un pas pe calea integrării Croației în piața unică, e foarte interes, importantă pentru comunitatea noastră de afaceri și pentru asta vreau să vă mulțumesc. Mulțumesc, ce deci se va vota astăzi acest raport și se va vota în cea de-a doua sesiune plenară din aprilie. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 7, eh, regimul fiscal comun care se aplică societăților mamă și filielor acestora din diferite state membre. Raportoare este doamna Cleva, aveți cuvântul. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc tuturor raportelor din umbră și celorlalți colegi care au depus amendamente la raportul meu. Mm, e, nu e un număr mare de amendamente și majoritatea fie aduc uh, o completare la raportul meu, dar sunt unele care sunt complet opuse și sper că sunteți de acord cu mine că alte compromisuri decât până acum nu mai sunt necesare. Poate câteva observații generale, dacă îmi permiteți, în legătură cu dosarul până la acest moment. Îmi pare bine să văd că mm, Comisia cu această directivă a mm, societăților mamă și filelor a introdus o schimbare pe care Parlamentul a cerut-o de mult, deci clauza anti-abuz și instrumentele hibride, știm, suntem de acord că nu uh, ar trebui să existe vreo excepție, ar trebui să eliminăm urgent dubla neimpozitare. Uh, am cerut-o de multe ori în această comisie. Și cred că cu asta noi stopăm acest sistem în care se caută un regim cât mai favorabil, uh, deci companiile caută să-și deschidă filiale în state în care nu au reguli atât de constrângătoare în legătură cu uh, dubla neimpozitare și noi încercăm să eliminăm această lacună. De asemenea, mă bucur să văd că sunt mai mulți colegi de acord cu mine că nu trebuie să mai existe niciun fel de distorsionare a competiției Întotdeauna am uh, susținut poziția Parlamentului, însă la Consiliu acest dosar uh, este înghețat în legătură cu uh, impozitul corporativ Eu aș zice că nu ă, s-ar ă, cuveni să existe un prag mai mic de 75%. Noi am calculat că e vorba de aproximativ 15,5%. Asta însemna că 5 state membre la ora actuală sunt, se află sub acest prag. Acum o rata impozitării efectivă ar putea funcționa încă și mai bine ca punct de comparație. După cum domnul coleg Giegold spunea, bun, nu este astăzi aici, dar el a introdus uh, niște modificări similare în raportul său în 2011, care se ocupa de asemenea de societățile mamă și sper și eu să mă bucur de aceleași amendamente. E ultimul meu raport. Am dorit să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră eh, pentru o cooperare foarte rodnică. Mulțumesc! Ah. There are no shadows on the roof. Mulțumesc. Nu văd că nu văd să fie vreun raportor din umbră, dar totuși a cerut cineva cuvântul. Domnul Clint. All right, thank you. Also grundsätzlich um, äh, is... În principiu, propunerea este salutară de, și anume de a evita evitarea taxelor, însă am câteva întrebări referitoare la implementarea tehnică a acestei propuneri. Această propunere făcută de către raportoarea noastră, și anume ca în, în statul uh, primitor să se elimine taxele atâta timp cât se plătește în, în statul de origine 75% din taxa corporatistă. Da, teoretic uh, este o idee bună, dar în practică mi se pare o idee gre greu de pus în aplicare, pentru că nu putem uh, compara rata impozitelor. O, o țară cu o, un sistem de taxare, cu, cu o rată de taxare mai mare uh, <clears throat> poate să uh, ceară de fapt mai puține uh, taxe pentru că baza este diferită sau există derogări și invers. Deci uh, nu sunt uh, convins că până la urmă evităm dubla impunere. Putem ajunge la o situație în care în statul de origine, dar și în uh, celălalt stat se, se uh, impune o, o taxă. Când vorbim despre o taxă corporatistă, există state care impun și o, o, impun, o taxare suplementa, suplimentară. În Germania, de exemplu, unde există o taxă, unde există un impozit uh, pe profit. Deci uh, trebuie să vedem dacă într-adevăr ne atingem obiectivele prin această propunere. Mr. Clint, Mr. Stolojan, you want to get... Domnul Stolojan, aveți cuvântul. Uh, uh, we look, we had a very good debate in our avut o dezbatere foarte bună în grupul nostru politic referitor la acest raport. Sprijinim o serie întreagă de amendamente. Sunt uh, de acord cu domnul Clint. Nu putem sprijini amendamentele care impun astfel de limite precum rata uh, taxei uh, corporatiste uh, la, un anumit, la un anumit procentaj uh, și așa mai departe. Nu putem sprijini acest uh, gen de prag sau de plafon pentru că există țări care au politici foarte clare în domeniul fiscal și asta ține, bineînțeles, de statele membre și nu de politicile europene. Mai există un alt amendament referitor la cei 10% uh, deținuți în capitalul uh, companiei și propunerea este să se crească la 15%. Noi considerăm că 10% este suficient. Altfel vom sprijini acest raport. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Stolojan. Nu știu dacă comisia dorește să intervină sau nu. Înțeleg că nu. Îi dăm cuvântul doamnei raportor. Da, sunt de acord. După cum am spus la început, în amendament erau două opțiuni, fie pentru, fie împotriva propunerii mele. Și da, cred că este un dosar care are o întreagă istorie în spate. Eu cred că într-o bună zi vom avea o armonizare fiscală în Uniunea Europeană și, da, știu, este diferit în grupurile uh, politice, este foarte diferită opinia pe acest subiect. Sunt de acord de asemenea că este foarte dificil să compari uh, rate de taxare în diferite state membre. Uh, a fost foarte dificil uh, și să facem acest calcul de 15,5. Dar am încercat. Este sfârșitul mandatului și putem fi mai ambițioși uh, pentru a oferi nou, uh, noului Parlament mai multe posibilități de negociere. Dar diferențele conceptuale au fost clare când s-au depus amendamentele. Așadar, să vedem, să mergem la vot și să vedem ce se întâmplă. Vă mulțumim, doamnă Cleva. Vom vota astăzi acest uh, raport și va fi votat în a doua sesiune plenară din aprilie. Uh, luăm o pauză de câteva minute până când începem următorul punct de pe ordinea de zi și anume schimbul de opinii cu domnul Joaquin Almunia. Pauză de 5 minute. Mulțumesc. Okay, um, we may... Bun, așadar putem să reluăm acum ședința și sunt foarte bucuroasă să pot uh, să îl salut pe comisarul Almunia la acest uh, schimb de opinii final. Îmi cer scuze dacă nu mi se va mai auzi vocea la un moment dat, uh, pentru că am o bronșită, de aceea i-am spus domnului comisar că nu poate să mă pupe de bun venit nu avea uh, legătură cu dânsul, ci cu boala mea care este contagioasă. Este ultima dată când îl avem alături de noi pe comisar la Econ, așadar bun venit și aș dori să vă mulțumesc pentru cooperarea bună pe care ați avut-o cu Parlamentul și în special cu Comisia Econ pe parcursul acestui mandat. Uh, avem o idee despre care va fi atitudinea dumneavoastră. Am primit un document, am adresat uh, trei întrebări uh, biroului dumneavoastră. Cum veți coopera cu Parlamentul? Și, într-adevăr, ați spus, da, sigur, uh, doriți să cooperați bine și v-ați oferit chiar să semnați acest document care a inițiat o tendință pe care voi doriți să o păstrez și în continuare. Este bine să semnăm documente într-o etapă timpurie, astfel încât să ne asigurăm de eficiența și eficacitatea uh, procesului de luare a deciziilor uh, de la nivelul Comisiei și pentru a ne asigura că va exista o cooperare bună cu privire la celelalte portofolii economice. Sigur, nu consider că ați avut o activitate perfectă, însă v-ați descurcat foarte bine și ați înregistrat progrese pe parcursul acestui mandat. De aceea sper că noul comisar și noua comisie ECON vor putea să continue aceste bune practici pe care noi le-am inițiat. Și, după cum am solicitat într-unul dintre rapoartele noastre privind competiția, uh, cu privire la înființarea unui dialog pentru competiție, ei bine, această cooperare consolidată a trebuit să acopere atât dialogul politic, cât și responsabilitatea politică și un uh, schimb de informații timpuriu și adecvat. Deci de aici a trebuit să se meargă mai departe. Suntem bucuroși că ați venit la Comisia Econ de fiecare dată când am solicitat acest lucru. Vă chiar ați solicitat să veniți mai des decât uh, am putut noi să ne găsim timpul necesar pentru a discuta cu dumneavoastră. Acest lucru datorându-se activității foarte uh, intense pe care am avut-o cu privire la uh, guvernanța economică. Așadar, îmi cer scuze pentru acest lucru. Nu are legătură cu faptul că nu am fi vrut să fiți alături de noi și nu are legătură cu lipsa de performanțe, dar știți foarte bine că am avut acest program foarte încărcat. E bine, îmi cer scuze scuze încă o dată pentru că în anumite dăți a trebuit să restrângem timpul pe care îl aveam la dispoziție pentru a ne întâlni cu dumneavoastră. Mi-ați trimis cu toții foarte multe documente, le-am transmis și eu mai departe Comisiei și uh, grupurilor uh, de lucru pe competiție. Nu sunteți încă perfect, dar a trebuit să vă mai uh, amintim ocazional de anumite aspecte, însă se pare că se întâmplă în toate zonele de la Comisie, însă am inițiat o bună practică care a început să se um, definească foarte bine și sperăm că vom continua pe aceeași direcție. Există și un program de progrese în sectorul concurenței, Uh, care vizează politicile de competiție. Uh, am fost invitați să participăm la uh, întâlniri cu experți naționali cu privire la pregătirea și implementarea actelor legislative și nelegislative. Ar fi foarte interesant să se transforme acest obicei în rutină. Nu ar fi bine că să scriem de fiecare dată că dorim să participăm. Sigur că s-au înregistrat progrese importante cu privire la directiva privind Um, daunele aduse legei concurenței și sperăm să putem să încheiem acest uh, dialog cu privire la acest punct uh, cândva în această după amiază. Am solicitat acest lucru de multă vreme, chiar uh, din timpul fostului mandat și am spus că, într-adevăr, este un sector controversat, așadar am dori să se aplice codecizia. Vă mulțumesc că ați onorat promisiunea față de Parlament și ați făcut acest lucru. Sper de aceea că vom putea încheia în această după-amiază într-un mod satisfăcător acest uh, punct și, într-adevăr, astfel se creează un precedent bun. Pentru că atunci când au loc uh, modificări ale tratatului, s-ar putea uh, implica mai mult Parlamentul și procedurile democratice din perspectivă concurențială avem o schimbare rapidă a tratatului, uh, nu putem să ne gândim uh, la astfel de progrese pe viitor. Trebuie să subliniez care sunt lucrurile pe care le-am făcut deja. Am cooperat cu serviciile dumneavoastră, iar serviciile dumneavoastră au cooperat bine cu DG Market cu privire la uh, regulamentul, proiectul de regulament în ceea ce privește taxele interchange. Acesta Aici s-au înregistrat multe uh, progrese, de asemenea și în ceea ce privește ajutorul de stat. A fost uh, adoptat un acord uh, de către Comisie în contextul crizei financiare, așa, numitul, așa numitele comunicări în contextul crizei și au fost acordate ajutoare majore băncilor. De asemenea, a existat și un proces de modernizare al ajutorului de stat. În ceea ce privește comunicările în contextul crizei, ajutorul de stat oferit uh, băncilor uh, a reprezentat un subiect uh, care ne-a preocupat în foarte multe rapoarte. În general, am reușit ca uh, regulamentele adoptate de comisie să stabilizeze sistemul financiar și în felul acesta uh, am reușit să gestionăm criza în mod corespunzător. Au existat însă îngrijorări cu privire la efectele care ar putea apărea și cu privire la impactul asupra datoriei publice. Însă, acestea uh, au depășit, de asemenea, limitele în care discutam. În ceea ce privește organizațiile, uh, uh, este nevoie de proceduri mai eficiente și mai bine țintite. Pornind de la articolul 109 din tratat cu privire la uh, regulamentele care uh, se referă la modernizarea ajutorului de stat și la facilitarea regulamentelor procedurale. Așadar, am transmis informațiile noastre cu privire la uh, aspectele de conținut. Aici însă lipsește codecizia și acest lucru nu ne bucură. Aș dori să subliniez de asemenea rolul nostru recent pe care l-am jucat în acordul internațional cu Elveția cu privire la uh, executarea uh, în sectorul competiției. Uh, aici Parlamentul și-a dat acordul și uh, ca urmare a ultimului referendum din Elveția sperăm să mergem pe această cale în continuare. Elveția întotdeauna a sprijinit în acest sens nivelul european și competiția europeană, pentru că într-un mediu global, cartelurile operează transfrontalieri și de multe ori sunt implicate mai multe jurisdicții. Sper că Parlamentul va fi implicat mai îndeaproape și va fi informat în mod uh, periodic cu privire la regulamente, negocieri și alte acorduri în domeniul competiției. Una peste alta, cred că putem spune pe un ton pozitiv că Uh, am avut o colaborare bună cu biroul dumneavoastră, știu că nu plecați încă, însă ne apropiem de alegeri, așadar uh, această comisie nu vă va mai primi pe parcursul acestui mandat. Vă mulțumesc foarte mult pentru colaborarea avută până acum și acum aș dori să vă dau cuvântul. Thank you very, very much. <laughs> Vă mulțumesc foarte mult. Chairwoman and thank you very, very much, Sharon. Mulțumesc în calitate de președintă ICON și mulțumesc Sharon pentru aceste cuvinte uh, foarte amabile. Uh, după această perioadă de mai bine de patru ani în care ne-am întâlnit cu această comisie. Am discutat cu dumneavoastră, am discutat cu membrii acestei comisii, am cooperat și sper că la finalul mandatului, pentru că mandatul meu este puțin mai lung decât al dumneavoastră, e bine, sper că voi crește de la 8 la 9,5 puncte. Pentru că eu nu mi-am încheiat încă treaba, iar Parlamentul va continua de asemenea să fie prezent până la ultima zi a mandatului meu. De aceea sper și sper că va fi vorba despre 31 octombrie a acestui an. Înainte de această dată, vor fi numiți noi lideri, uh, președintele Comisiei, președintele Consiliului și în altul reprezentant, de asemenea membrii următoarei comisii, și aceștia vor fi numiți vor fi trecut uh, cu siguranță audierea succesorului meu. Va trebui să înmânez toate instrumentele în domeniul competiției, tot, uh, toate instrumentele cu care am lucrat. În orice caz doresc să spun că a fost o ocazie specială pentru mine să colaborez cu comisia dumneavoastră și sunt foarte bucuros uh, despre modul în care am colaborat, chiar în limitele uh, tratatului uh, și a prevederilor prevăzute de acesta. Acolo este prevăzută o implicare de plină a Parlamentului în toate tipurile de decizii de natură legislativă pe care le-am adoptat în această perioadă, iar cooperarea noastră în acest context a fost cât se poate de deschisă, clară, sinceră și, din punctul meu de vedere, contribuția dumneavoastră a fost foarte utilă și pozitivă. Permiteți-mi să uh, trag linie și să vedem unde ne găsim la sfârșitul mandatului dumneavoastră. Este ultima noastră întâlnire și aș vrea să vedem ce avem uh, pe biroul nostru în fața noastră pentru următoarele luni. Ați menționat directiva privind uh, daunele private Sperăm că în această după-amiază trialogul se va încheia cu succes și că vom putea adopta această directivă înainte de alegerile europene. Cred că este un pas uriaș înainte pentru o implementare de plină a politicilor de competiție, atât în ceea ce privește implementarea uh, publică, cât și în ceea ce privește partea privată, implementarea privată, care are nevoie de asemenea de legislație pentru a beneficia de posibilitatea de a compensa uh, lucrurile importante în domeniul competiției, respectiv a încălcărilor din acest domeniu. Toate aceste lucruri sunt posibile, însă este important să se atingă un anumit nivel la nivel european și, de asemenea, pentru a se ajunge la o implementare publică bună, este nevoie de această legislație pe care sper că în final o vom adopta prin votul dumneavoastră de la următoarea plenară din aprilie. Trăim uh, o vreme, vremuri grele din punct de vedere economic, ceea ce creează anumite amenințări pentru piața noastră internă. Piața unică încă nu a fost uh, realizată pe deplin, ne așteaptă provocări importante în sectorul telecom, în economia digitală, în sectorul energetic, sectorul serviciilor și așa mai departe. Politica pentru competiție și piața unică sunt două elemente care deservesc același scop. Dorim să integrăm mai bine economiile noastre, să progresăm în ceea ce privește integrarea europeană și facem acest lucru în interesul cetățenilor noștri, al companiilor noastre, al IMM-urilor, al campionilor din uh, economiile noastre și acest lucru trebuie să fie consecvent cu uh, modelul nostru european de societate și cu o distribuție uh, corectă a rezultatelor acestora, astfel încât să ajungă la creștere economică, la uh, echitate între teritorii și uh, cetățeni. Acesta este modul în care doresc să lucrez și în felul acesta am dorit să evolueze uh, politica pentru competiție. În primul rând trebuie să analizăm sectorul financiar. Activitatea a fost importantă în acești ani, a trebuit să se utilizeze instrumente ale politicii competiționale pentru a redresa sectorul economic și financiar, pentru că acesta a fost puternic afectat de criză. Am uh, actualizat cadrul legislativ privind ajutorul de stat pentru a putea in, utiliza instrumentele ajutorului de stat și a venit în întâmpinarea uh, zonelor care au fost afectate de criza financiară pentru a proteja și minimiza uh, banii contribuabilor care trebuie folosiți pentru a, a folosi restructurarea sectorului bancar și a sectorului financiar. Ultima revizuire a acestor reguli privind uh, ajutorul de stat în sectorul financiar a avut loc în uh, vară și implementăm uh, aceste acte legislative având rezultate foarte bune în multe dintre cazuri. Multe bănci au reușit deja să plătească sau încă plătesc statelor membre banii pe care i-au primit la începutul crizei iar în alte situații, băncile nu mai există, ele au fost lichidate pentru că nu au fost capabile să rămână pe piață nici chiar cu ajutorul uh, aj- banilor veniți din partea contribuabililor. Așadar, s-a ajuns și la lichidarea uh, anumitor bănci pe parcursul acestor ani. Acum lucrăm în continuare în anumite sectoare, în uh, sistemele de bancare ale programelor, ale țărilor uh, în care există programe de ajutor, Grecia, Cipru, Portugalia, Spania, Irlanda. E bine, acolo uh, lucrăm în continuare, implementăm decizii pe care le-am adoptat, nu numai uh, cu ajutorul banilor naționali, dar și utilizând bani canalizați prin intermediul programelor de sprijin financiar acordate acestor țări și suntem pregătiți să acționăm dacă este necesar conform uh, exercițiului uh, Băncii Centrale Europene și în baza revizuirii uh, calității activelor care se realizează în acest moment. Sigur că acum nu mai suntem la momentul declanșării crizei, deci nu mai este cel mai rău moment, cel mai acut moment, însă în continuare este nevoie de instrumente de sprijin public pentru sectorul bancar, mai ales în condițiile în care creditorii, respectiv acționarii acestor bănci, nu sunt capabili să contribuie prin uh, sisteme de salvgardare care au fost uh, înființate datorită contribuției dumneavoastră la uh, discuțiile legislative care sunt în continuare în derulare. În ceea ce privește sectorul financiar, e bine, suntem mereu îngrijorați și, de asemenea, inițiem investigații importante avem uh, multe decizii pe care le-am luat cu privire la carteluri împotriva anumitor bănci, uh, anumite uh, criterii cu privire la anumite rate a dobânzii. Dorim să nu existe astfel de carteluri și continuăm să investigăm astfel de situații. Investigăm rata dobânzii, vedem care este rata dobânzii în ceea ce privește derivativele în franci elvețieni. Nu am luat încă o decizie clară în ceea ce privește uh, începerea unei investigații cu privire la corupția în jurul manipulării uh, benchmark-urilor în ceea ce privește schimburile valutare. Există însă aici o posibilă corupție, mai ales și în ceea ce privește uh, sectorul energetic și prețul la petrol. Iar în ceea ce privește cartelurile, celălalt sector pe care doream să-l menționez. Aici au loc investigații al cartelurilor în uh, industria componentelor auto este vorba despre suma care este folosită pentru uh, scaunele din mașini și alte componente auto și uh, în aceste cazuri am luat deja două decizii, dar vom mai lua și alte decizii în zilele ce urmează în ceea ce privește componentele auto, dar sunt în desfășurare și alte investigații și sper că succesorul meu va fi implicat uh, în continuare pe această direcție pentru a încheia investigațiile care sunt în derulare. În această industrie acest lucru este foarte important pentru că ea reprezintă o parte foarte importantă a industriei auto automotive. În sectorul energetic, sigur că și aici desfășurăm o serie de activități. Există cazul Gazprom, deciziile care au fost luate uh, săptămâna trecută sau, mă rog, acum două săptămâni. Anchetăm de asemenea și alte cazuri de uh, posibil abuz de dominanță în uh, anumite state membre, cum ar fi în Bulgaria, în sectorul energetic și, de asemenea, în ultimele săptămâni am avut o activitate importantă, am decis uh, noile linii directoare în ceea ce privește ajutorul uh, în domeniul uh, energiei este important să promovăm energiile regenerabile, să protejăm mediul nostru și, de asemenea, să urmăm uh, obiectivele pe care ne le-am propus într-un mod consecvent, astfel încât să respectăm și regulile privind ajutorul de stat. Dar trebuie să ținem cont și de consecințele pe care le au aceste strategii, respectiv finanțarea acestor strategii din resurse publice și să ținem cont de uh, sectoare cheie ale industriei noastre. Trebuie să găsim un echilibru între nevoia de a ne concentra banii publici, sprijinând uh, energiile noastre și obiectivele de mediu, dar de asemenea trebuie să ținem cont și de ce este compatibil și ce nu cu aceste strategii pe care le promovăm, gândindu-ne la consecințele care ar putea exista asupra sectoarelor cheie uh, din industria noastră. Lucrăm mult, de asemenea, și în sectorul telecom. Avem acum două cazuri de fuziune importante pe care le tratăm. Cazul irlandez și german, două fuziuni importante. Este vorba despre un sector care are nevoie de sprijin, pentru că noi le cerem foarte multe investiții pentru a accelera calitatea rețelelor noastre și pentru a îmbunătăți serviciile, pentru a îmbunătăți uh, competitivitatea observăm care sunt actorii principali pe aceste piețe. Este o piață care se dezvoltă foarte rapid și aici sunt implicați niște actori foarte importanți, se cheamă actori de top, de pe piață, însă, trebuie să protejăm și competiția, pentru că nu putem să investim și să creăm o strategie, să actualizăm rețelele, însă să inițiem foarte multe restricții în domeniul competitivității. Aici trebuie de asemenea să se realizeze un echilibru. Și toți pașii uh, făcuți aici sunt extrem de importanți. De asemenea, există investigația Google, pe care am mai discutat-o cu multe ocazii aici. Am avut zilele trecute o întâlnire și am discutat și cu uh, alți membri ai acestei comisii și ai Parlamentului, iar de curând am adoptat uh, un, niște linii directoare importante în domeniul aviației pe care le putem discuta la sesiunea de întrebări și răspunsuri, dacă doriți, iar în ultimele săptămâni am discutat de asemenea și despre alte linii directoare, respectiv un cadru uh, de modernizare important cu privire la uh, dezvoltare și inovare. Nu voi mai intra în detalii cu privire la importanța sprijinirii în cea mai potrivită manieră, oferind stimulente importante și concentrând banii publici, banii publici uh, asupra dezvoltării și inovării. Într-un alt comentariu v-ați referit celelalte inițiative legislative care au fost discutate la Parlament cu contribuția noastră, împreună cu Michel Barnier în acest caz. Este vorba despre reforma legislativă a sistemului de plăți, directiva uh, sistemului de plăți și uh, discuția cu privire la MIF-uri. Poziția Parlamentului uh, este clară în acest moment și trebuie să spun că ultima poziție a comisiei dumneavoastră uh, m-a bucurat, cred că este cât se poate de consecventă, cu stadiul investigațiilor pe care le realizăm noi, pe de o parte privind uh, misa euro, pe de altă parte misa internațional și Mastercard. Așadar, Este foarte important să avem uh, propriul nostru punct de vedere cu privire la aceste sisteme de plată, Visa și Mastercard. Vă mulțumesc încă o dată pentru ospitalitate, pentru cuvintele noastre amabile și pentru cooperarea foarte bună. Vă doresc mult succes uh, celor care candidați la următoarele alegeri europene uh, și în special celor care fac parte din partidul meu și vă mulțumesc pentru atenție. So, thank you very much. Um... Uh, I'm a hard taskmaster. Mulțumesc. Să trecem acum la întrebări. În primul rând, în numele PP, Pablo. Mulțumesc, domnule comisar. Deși nu mi-ați ura succes la alegeri, eu totuși, ascultându-vă, vreau să contribui în acest context electoral ca la Uh, nota semnată de președinte, însă poate că nu cunosc bine chestiunea în legătură cu Google. Am senzația că dumneavoastră ați obținut mai mult de acolo decât au obținut mai multe autorități de reglementare. Aș întreba, există o posibilitate ca în cazul unui litigiu să se fi obținut mai mult de concesii decât dumneavoastră ați obținut și, pe de altă parte, în legătură cu MIFID, eu sunt raportor, nu știu dacă am ocazia să finalizez uh, dosarul în următoarea legislatură cu dar dacă așa va fi, sper că aș, uh, putem să o facem. Știu că există și discrepanțe între uh, poziția Comisiei și cea a Parlamentului și aș dori să confirmați dacă așa este sau nu. Mulțumesc. Sí, muchas gracias, señor Zola. Efectivamente. Mulțumesc, într-adevăr, nu vă voi susține la alegeri, dar vă urez succes din punct de vedere personal. Și dumneavoastră, domnule Lang, la fel. Dacă Că despre Google, până acum, din câte știu eu, există o autoritate a conferinței Uniunii Europeană care a desfășurat o anchetă similară cu a noastră. Aici, uh, Comisia încă din noiembrie 2010 a început o anchetă, dar uh, și uh, Comisia Federală în Statele Unite a început mm, cam în aceeași perioadă, puțin mai târziu decât noi, a început și a început propria anchetă privitoare la aceleași probleme Federal Trade Commission și-a încheiat uh, ancheta acum 15 luni, în decembrie 2012, și practic a conchis că situația era bună, dar cu câteva elemente de concesiune laterale din partea Google pe care le-am putea califica din perspectiva noastră ca fiind minore. Uh, E adevărat că situația Google în Statele Unite e una foarte puternică, are o poziție foarte puternică pe piață, dar nu atât de puternică precum în Europa. În SUA, pe piața nord-americană, motorul de căutare Google are o cotă de piață de 70% aproximativ, 70-75% sunt alți doi, cel puțin alți doi competitori care ocupă o parte nu majoritară, dar nici uh, de, de uh, subapreciat. Însă în, Euro- în Europa, Google foarte clar are o poziție dominantă, mai mult de 90%, cu câteva excepții în unele țări europene, unde din motive pe care nu vi le explic aici în detaliu, nu, nu are această cotă de piață, dar în general are o cotă de piață enormă, nu pentru că nu există concurenți, ci pentru că cei care căutăm un motor de căutare aproape instinctiv intrăm pe Google. În foarte puține ocazii uh, facem o comparație cu alte motoare care sunt disponibile. Doar cu un click am putea intra în alte motoare de căutare, dar, din păcate, sau, mă rog, în fine, majoritatea europenilor se adresează direct Google. Eu nu doresc să critic uh, ceea ce a făcut Federal Trade Commission în SUA, însă situația e diferită între Europa și SUA poate nu atât de diferite ca pentru a justifica tratamentul diferit uh, de care s-a bucurat, dar în fine, aici ancheta continuă, mm, suntem într-o nouă fază pregătim uh, scrisorile sau documentele formale pe care le vom adresa reclamanților pentru a le explica de ce considerăm că ultima versiune a propunerilor uh, pe care le-am primit de la Google la finele lunii ianuarie ar putea uh, soluționa obiecțiile pe care le considerăm justificate în respectivele plângeri. Asta e opinia noastră pe care o vom argumenta, vom avea un dialog cu fiecare din reclamanți eu nu spun că nu ar putea exista argumente ale reclamanților care să ne facă să ne schimbăm opinia. Nu cred asta pentru că am uh, muncit mult uh, această anchetă, am avut multe discuții, am luat în considerare toate alternativele, dar nu pot să dau deoparte această ipoteză. Bun, nu se poate anticipa rezultatul final al anchetei, însă uh, pot să vă spun în schimb că rezultatul final al anchetei noastre Bun, am avut o reuniune cu un grup de membri ai dumneavoastră și de acolo rezultă că ancheta va, se va încheia în toamnă. N-am nicio îndoială. Nu există o dată limită, dar e clar că vom încheia această anchetă pentru că deja s-a prelungit destul și suntem deja în faza finală a muncii. Cred că este o discuție care nu întotdeauna este bine interpretată din punctul meu de vedere. ce deci, în acest caz, ca în multe altele, sigur, se utilizează poliția, politica luptei împotriva unei poziții dominante. De ce se utilizează soluția articolului 9 a regulamentului, și anume căutarea unor uh, compromisuri și propuneri care ar putea fi legal, obligatorii și prin această obligativitate juridică să se elimine obstacolele uh, din calea concurenței pe care le-am văzut în anchetă. De ce? În acest caz, utilizăm această cale și nu calea unei interdicții, unei prohibiții, păi dintr-o serie de motive care se analizează în fiecare anchetă și care se pot schimba într-un anumit moment al anchetei, dar în acest caz No, da, nu văd de ce ar trebui să schimbăm lucrurile dacă obținem un rezultat final uh, obligatoriu din punct de vedere juridic și care elimină problemele legate de concurență pe care le-am analizat pe durata anchetei. În alte cazuri, în, în, uh, pe parcursul anchetei am modificat uh, calea ei, anchete care au început cu articolul 7 și s-a încercat interdicția și într-un anumit moment s-a orientat spre articolul 9 cu propuneri care s-au transformat în angajamente obligatorii. De exemplu, cu Apple, Samsung pe care îl vom, la care vom avea o, o soluție în unele săptămâni, cu abuzuri, patente în standarduri, în standarde. Deci am început cu articolul 7 și s-a continuat cu articolul 9. În alte cazuri, anchete care au început cu articolul 9 nu au fost propuneri uh, valabile și s-a trecut la articolul 7. Există o confuzie acolo, se spune că pentru a aplica uh, politica de concurență, se aplică articolul 7 cu uh, interdicția. Nu, sunt două sisteme care se utilizează din 2004, din regulamentul 1 per 2003, când a intrat în vigoare. Deci, e relevant să vedem ce se face pe fond. Rezolvăm problemele legate de concurență, da sau nu? Și eu cred că rezolvăm uh, până cât, atât cât se pot rezolva aceste aspecte cu instrumentele politicii de concurență, lupta împotriva abuzului de poziție dominantă, care nu este o activitate de reglementare, nici legislativă, e o activitate ex post pentru a elimina problemele care s-au identificat ca o consecință a unui abuz de poziție dominantă. Și așa și uh, în aceste condiții asta facem, așa cum trebuie făcute lucrurile. Mulțumesc. E o, un subiect principal pentru moment și acum pentru socialiști Antolin Sanchez Presedo. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să mă refer la relația eh, instituțională excelentă pe care a avut-o comisia mm, eh, care se ocupa de concurență cu Parlamentul. Această politică de dialog constant, de transparență, cooperare instituțională pe care am avut-o cu domnul comisar și cu colaboratorii săi direcți președinte de grup, am fost președinte grupului de lucru într-o anumită etapă, deci cred că trebuie să subliniez că a fost o relație foarte pozitivă și vreau să mai subliniez că în cadrul politicii de concurență, pentru prima oară Parlamentul European are o capacitate legislativă și de aici înainte Parlamentul va fi colegiuitor și cred că e un, un pas fără precedent și corespunde angajamentele asumate de domnul comisar la audierea sa inițială și probabil vom avea oportunitatea să ducem la bun sfârșit uh, această relație. Eu aș dori să fac o reflexie în legătură cu unele aspecte care încă nu au fost rezolvate, mai ales uh, deja uh, exploatăm puțin experiența domnului comisar din acești 5 ani plus pe care o are de dinainte, responsabilitatea sa ca, în calitate de comisar pe teme economice, sunt unele aspecte, în primul rând, importanța ca să continue transparența. A fost foarte important ca Comisia uh, și uh, Comisarul pentru Concurență să facă transparență în ajutoarele de stat. Deci această externalizare a sectorului financiar care se concretizează în final în ajutoare de stat. E necesar să se cunoască lucrurile și Comisia să continue cu informații punctuale, detaliate și uh, să avem o imagine panoramică a impactului general al crizei asupra contribuabililor și uh, finanțelor publice. Cred că e un aspect foarte important și Comisia trebuie să continue pe această cale. În al doilea rând, în legătură cu Google, Bun, sunt diverse chestiuni aici. Cred că e mai bine să uh, căutăm soluții decât să stabilim interdicții. Uh, deci, întrebarea e cum se rezolvă problema uh, prejudiciilor cauzate. Dacă e o infracțiune, atunci e clar. Însă, nu știu care e soluția. Mă rog, dar oricum este o temă de reflexie în legătură și cu reforma regulamentului 1 per 2003. Probabil e cel mai important uh, subiect pe viitor din experiența noastră de până acum, cred că sunt unele aspecte importante care trebuie uh, luate în considerare, printre care ar putea fi relația între domeniul public și privat, cum să obținem cea mai bună sinergie între sectorul public, pilonul public și pilonul privat. Mai e un alt aspect important, să ne asigurăm că autoritățile de concurență sunt într-adevăr independente și atunci trebuie să avem standarde clare, precise, riguroase, în același timp, dacă asta se face, atunci trebuie să fim și mai exigenți ca să existe un efect echivalent a tuturor deciziilor. Asta am văzut când discutam și tema acțiunilor, că nu s-a obținut uh, un efect echivalent pentru toate autoritățile aceleași rețele, aceleași rețele. Uh, dacă ați putea comenta în legătură cu spusele mele și vă mulțumesc din nou pentru foarte bună colaborare. Muchísimas gracias. Mulțumesc foarte mult pentru cooperarea dumneavoastră pe parcursul tuturor, tuturor acestor ani. Într-adevăr, au fost niște ani de muncă intensă, nu doar uh, în temele legate direct de politica de concurență, dar în tot ce înseamnă domeniul meu de responsabilitate, cooperarea cu domnul Sanchez Presedo a fost una excelentă nu doar pentru că suntem din aceeași țară și din același partid, ci pentru că am muncit foarte riguros și intens. Și, din păcate, poate nu întotdeauna să a ținut cont de asta, gândindu-mă la viitor. Dar, mă rog, așa se scrie istoria. Acum, în legătură cu transparența ajutorilor de stat, aici, în acest domeniu, în ce privește sectorul financiar bancar, după cum știți, noi am făcut un efort special ca să prezentăm rezultatele pe care le obțineam în tablou de bord anual, să le prezentăm într-o formă cât mai inteligibil și util uh, posibil. Am făcut un efort special pentru că eu cred că are o mare importanță pentru că este o imensă cantitate de bani publici și trebuie să știe contribuabilii uh, că aceste sume au, s-au îndreptat pe sectorul bancar Uh, a trebuit să fie restructurat, desigur, lucrurile s-au îmbunătățit acolo și aceste informații stau la dispoziția nu doar a parlamentarilor, ci și a tuturor cetățenilor pe, cu ajutorul internetului și dumneavoastră ne-ați ajutat aici și un alt aspect al transparenței. Uh, includem noua, noile linii directoare ale pachetului de modernizare a ajutorilor de stat și e vorba de exigențele pe care le includem în liniile directoare pentru ca ajutoarele de stat, la nivelul fiecărui stat membru, să fie cunoscute de toți cetățenii și toți, uh, toți cei implicați. Deci introducem acolo obligația de transparență în ce privește ajutoarele de stat, care se autorizează și se decide la nivelul fiecărui stat membru, nu fără a întâmpina anumite rezistente în unele state membre, însă totuși e uh, un pas înainte important cu aceste linii directoare și era și necesar. Cealalt punct în legătură cu Google și nu doar cu Google, de toate deciziile legate de articolul nou, care sunt multe. Întrebarea era cum să integrăm posibilitatea uh, compensațiilor pentru daune, pentru victimele acestor infracțiuni care se rezolvă prin decizii legate de articolul 9. Poate ar fi nevoie de considerente adiționale pe viitor Totuși, cred că e o întrebare importantă, pentru că fie că ne bazăm pe articolul 7, fie că ne bazăm pe articolul 9, se decide că a existat un abuz de poziție dominantă și acest abuz trebuie corectat prin aplicarea publică a dreptului concurenței, decizia uh, la nivel public și aplicării legii, dar și posibilitatea ca victimele să fie despăgubite. Și ultimul punct, sunt foarte de acord. E important și va trebui să fie un motiv în viitor pentru noua comisie să uh, fie analizat și la Consiliu de asemenea, pentru că E adevărat că existența unor autorități naționale de uh, concurență integrate în rețeaua europeană a autorităților de concurență din 2004 uh, e o realizare foarte importantă. Noi aplicăm regulile tratatului și trebuie să o facem cu aceeași rigoare în măsura posibilităților, cu o aplicare coerentă a regulilor tratatului, fie prin decizii adoptate de către Comisie, fie prin decizii adoptate de către autoritățile naționale. Asta e un element foarte important al rezultatelor pe care le obținem în aplicarea politicilor noastre și nu întotdeauna autoritățile naționale de concurență au acel grad de independență și de dotări eh, absolut necesar pentru a-și realiza sarcinile și misiunea politică. Și e un element de îngrijorare în unele state membre. În acest moment există o situație foarte dificilă și încercăm să ajutăm uh, statele să rezolve uh, problema, dar nu sunt instrumente juridice, la fel ca reglementatorii sectoriali în uh, telecomunicații sau energie acolo. Da, sunt reglementări europene cu niște condiții minime exigibile unui, unui autorități naționale. La autoritățile competente, în schimb, de concurență, mă, mă scuzați, nu există niște norme minime europene care să fie respectate în orice stat european și trebuie să ținem cont de această lacună în următorii ani. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Uh, iată, uh, totul se transformă într-un eveniment uh, spaniol, pentru că acum are cuvântul Raman. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar Almunia și doresc să vă mulțumesc și personal pentru buna cooperare pe care am avut-o în ultimii cinci ani. Am două întrebări uh, concrete referitoare la Google. În primul rând, în ceea ce privește monitorizarea, părți terțe, precum organizațiile de consumatori, vor putea oferi reacții uh, organismului de uh, monitorizare? A doua întrebare este referitor la sistemul de licitații. Google va selecta trei rivali eh, ale căror rezultate vor fi eh, publicate pe pagina de căutare. Câștigător, câștigătorii licitației ar putea fi cei care aduc, de fapt, cele mai, cele mai multe venituri pentru Google, nu cei care oferă prețurile cele mai ieftine pentru consumator sau rezultatele uh, cele mai relevante. Deci cum găsim o soluție? Și apoi consider că uh, setul de uh, compensații este bun, dar poate că prețurile la Google sunt mai scumpe. Dacă Google își, tre- își crește uh, veniturile cu mecanismul de licitație, s-ar putea chiar să își consolideze uh, poziția pe piață. Mulțumesc. Bine, mulțumesc, domnule Tremosa. Bun, nu pot discuta aici aspecte concrete legate de ancheta care încă e în desfășurare, după cum știți. Nu poate să fie dezbătut acest subiect într-un cadru ca acesta, ieri într-o reuniune restrânsă uh, cu niște membri ai acestei comisie și ai altor comisii am putut da mai multe detalii într-un cadru de confidențialitate, dar aici trebuie să mă abțin, deci mă refer doar la chestiuni generale. Mm, ați menționat două puncte. Bun, în legătură cu arbitru, care va fi însărcinat uh, cu aplicarea corectă a deciziei atunci când va fi luată ea, în cazul Google, acesta trebuie să fie, în primul rând, un arbitru independent numit de către comisie, trebuie un arbitru Uh, trebuie să fie un arbitru care să trimită uh, rapoarte uh, în mod constant către Comisia pentru Concurență, probabil trimestriale, și rapoartele sale se vor baza pe propria sa apreciere a modului în care se îndeplinesc angajamentele asumate și pe răspunsuri la orice tip de reclamație, plângere, comentariu din partea oricărui sector și asociații de consumatori, Aici, uh, Asociația Consumatorilor la nivel european e un interlocutor logic și cred că va fi un interlocutor frecvent, nu doar în cazul acesta, ci și în alte cazuri, de decizii bazate pe articolul 9, în uh, angajamente obligatorii juridic, sunt uh, acești arbitri, nu atât de cunoscuți cum vor fi pe viitor, în cazul Google, care e foarte important, Însă acestea sunt regulile, jocul, regulile jocului că orice persoană, orice instituție sau asociație care are vreun comentariu relevant privitor la re, un risc de neîndeplinire uh, a, sau nerespectarea deciziilor adoptate pe baza articolului 9, sigur are ușa deschisă și nu doar posibilitatea, ci aș spune chiar responsabilitatea de a se adresa acest, acestui arbitru și a-l ține la curent în legătură cu riscurile uh, consecințele de a nu aplica corect uh, decizia sunt cunoscute. Există un caz în trecut în care nu s-au îndeplinit angajamentele bazate pe o decizie legată de articolul 9. Consecințele au fost o decizie negativă adoptată foarte rapid plecând de la faptul că, uh, uh, plecând din momentul în care ni s-a transmis informația și consecința a fost nu doar că s-a pus stop imediat acestei neîndepliniri, ci și uh, o amendă de mai mult de 500 de milioane de euro. Deci nu vorbim doar de un dialog fără consecințe, ci că arbitru are această sarcină să vegheze la aplicarea unei decizii bazate pe articolul 9 și e foarte importantă această sarcină în legătură cu veniturile uh, din uh, achiziții publice, licitații în, în caz de căutare verticală prin servicii specializate în concurență cu acele servicii de specialitate a Google, dincolo de vizibilitatea comparabilă. Plata nu reprezintă cantitatea oferită la licitație, ci e o plată pentru click, ca să spun așa. Deci, cu condiția să aibă succes în ce privește atragerea de uh, utilizatori. Uh, or, or, trebuie plătit, uh, însă dacă nu are succes nu plătește nimic, nimic, pentru că dacă nu primește niciun click, nu plătește niciun cent. Oricum, acest argument că prin propunerea actuală crezi cresc veniturile Google, eu nu sunt de acord cu el, pentru că în cazul în care nu, nu apar uh, rivalii, spa- spațiul ăsta îl monopolizează Google, dar la nivel de venituri uh, te, nu monetizează acest lucru, schimbă lucrurile. Serviciile care sunt proprietatea Google vor, vor distribui, se vor distribui între uh, Google și rivalii care apar în spațiul celălalt comparat Just waiting for the end of the interpretation. Uh, now for the Greens. Acum în numele verzilor Bas Mulțumesc, Sharon, și mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Două subiecte aș dori să discut cu dumneavoastră astăzi. În primul rând este ajutorul de stat pentru energie și Apoi, uh, un caz mai concret, ajutor de stat pentru un aeroport în țările de jos de unde vin. În ceea ce privește energia, în propunerile dumneavoastră de anul trecut ați spus foarte clar că uh, neutra uh, neutralitatea tehnologiei este foarte importantă și era un element central din propunerea dumneavoastră. Ce pot să vă spun este că s-a încercat uh, neutralitatea tehnologică în țările de jos în ceea ce privește energiile regenerabile, uh, și din 2008 până acum uh, energiile regenerabile au crescut de la 3% la un enorm 4%. Deci uh, neutralitatea tehnologiei nu funcționează, nu funcționează, această politică nu funcționează. Uh, și când spuneți că doriți să promovați obiective concrete, mă întreb în ce direcție vă îndreptați. Și acum este o nouă pro, propunere, pe care, bineînțeles, n-a văzut-o nimeni în afară de cei din această sală. Există un potențial uh, pe termen lung uh, referitor la energii regenerabile și am putea lua în considerare anumite tehnologii, dar mă, mă interesează ce vreți să, ce aveți, uh, ce este ca obiectiv, care este obiectivul dumneavoastră. Dacă există un, un tip de energie care devine mai scump de-a lungul anilor, uh, este energia nucleară. Deci mă interesează și ce părere aveți despre uh, sprijinul, uh, schema de sprijin Hinkley din uh, Regatul Unit. Și apoi uh, auzim despre o propunere pentru 9 aprilie, însă dacă vedem uh, impactul consultării pe care tocmai ați uh, efectuat-o, peste 1000 de răspunsuri, uh, Uh, ajungem la concluzia că este mult mai uh, important să facem o bună consultare și să dezbatem decât să ne grăbim. Apoi, un aeroport din țările de jos, uh, un aeroport foarte aproape de aeroportul Münster-Osnabrück, se oferă mult ajutor de stat către acest aeroport. Deja suntem la 20 de milioane la 100 de kilometri pe partea germană există un aeroport care este, funcționează în pierdere și uh, funcționează sub capacitate. Și știu că a existat un caz în, în uh, Dansk, în Polonia, în care uh, s-a decis că la o distanță de mai, mai mică de 100 de kilometri uh, se consideră că ajutorul de stat este mm, uh, inacceptabil. Uh, Bun, uh, mulțumesc pentru întrebări. În primul rând, referitor la neutralitatea tehnologică. În principiu este un principiu bun, dar în practică este greu de pus în aplicare. Și uh, nu am ultimul text al propunerii, dar recunosc acest lucru. În urma consult unei consultări foarte extinse, am ajuns la această concluzie. Vă asigur că toate răspunsurile uh, primite prin consultarea uh, publică, au fost uh, multe uh, și sunt și continuă să fie analizate de către serviciile DG Comunicare. Nu avem resurse nelimitate, dar trebuie să vă spun că, având în vedere resursele pe care le avem, serviciul funcționează foarte bine. Eu sunt foarte mulțumit de modul în care funcționează serviciile DGCOM mai ales uh, în acest sens al uh, ghidării uh, energetice și de mediu. Așadar, se acordă foarte multă atenție acestui subiect. Cred că am menținut data de 9 aprilie pentru adoptarea acestor orientări. Aceste orientări trebuie să intre în vigoare pe 1 iulie ale acestui an și înainte să intre în vigoare trebuie să fie adoptate și să fie cunoscute de către cei care trebuie să le implementeze. În ceea ce privește neutralitatea tehnologică, după cum spuneam, e un principiu bun, este dificil de pus în aplicare. Am încercat într-un text pe care l-am supus consultării acum Uh, am încercat să introducem un nivel suficient de flexibilitate pentru a prevedea posibilitatea să se testeze licitațiile uh, bazate pe neutralitate tehnologică uh, și o posibilitate pentru proiecte pilot care să poată asigura cât se poate de multă neutralitate tehnologică. În unele cazuri nu este posibil acest lucru. În alte cazuri, da. V-ați referit la cazul uh, olandez, dar există și alte uh, cazuri. Uh, țările de jos nu sunt singura țară din, uh, din Europa. Există și alte păreri care consideră că putem uh, continua uh, încet, dar uh, sigur și pe baza unui uh, pe baza unui principiu care este bun. Uh, proiectul Hinckley, în ultim... Avem o anchetă deschisă, o investigație deschisă. Uh, am fost uh, notificați în octombrie, am deschis în decembrie ancheta Autoritățile britanice sunt uh, interesate în accelerarea uh, unei decizii, dar este foarte clar că cazul este unul foarte complex și pe lângă toată această complexitate ce vine din natura cazului, trebuie să folosim uh, prevederile tratatului în mod direct pentru a decide pe ce criterii vom uh, decide dacă proiectul este compatibil sau nu sau dacă trebuie făcute modificări la proiect pentru ca el să fie considerat compatibil. În orientări, uh, nici în perioada anterioară, nici în noile orientări, uh, nu este prevăzută energia nucleară. Folosim așadar uh, tratatul în mod direct, ceea ce crește dificultatea muncii noastre. Bineînțeles, există complexitatea ce ține de domeniul nuclear, în plus față de asta. Decizia finală referitor la acest caz, dacă vom putea să... Uh, aș prefera să putem să o luăm în, uh, în acest mandat. Prefer să nu trebuiască să transmit succesorului meu aceast, un acest fel de investigație, dar dacă nu se poate, vom continua ancheta și în, următoar, în următorul mandat. V-ați referit la acest aeroport. Nu cunosc cazul concret. După cum știți, am uh, adoptat de curând uh, noile orientări pentru aeroporturi și linii aeriene. S-au stabilit criterii clare referitoare la cum trebuie mm, calculată compatibilitatea uh, investițiilor în infrastructură și diferitele caracteristici care permit ca um, compatibilitatea să fie declarată parțială sau totală pentru un aeroport. Unele elemente de luat în considerare, uh, atât în cazurile trecute, în cazurile care sunt pe rol, cât și în viitor, trebuie să se ia în considerare bineînțeles și faptul că există poate aeroporturi în zona uh, învecinată. Dar trebuie să vedem dacă poate fi substituit un aeroport cu un altul. Și nu numai uh, aeroportul în sine uh, trebuie analizat, ci și uh, celelalte tipuri de transport pentru a vedea dacă uh, există o infrastructură în jur uh, și așa mai departe. În exemplul pe care l-ați menționat, uh, două aeroporturi erau foarte apropiate și cel care era înainte, prezent, a fost uh, finanțat din fonduri naționale și structurale și nu era, uh, nu funcționa la capacitate maximă. Deci noul nu era justific, justificat, dar distanța era de mai puțin de 100 de kilometri, nu știu, 25-30 de kilometri. Dumneavoastră v-ați referit la mai mult de 100 de kilometri. Poate am să analizez acest uh, caz, nu știu dacă este pe lista de cazuri uh, care sunt pe rol pentru o decizie sau este pe lista unor cazuri notificate acum, dar vă voi putea răspunde în scris. Bun, mulțumesc. Trebuie să fim mai disciplinați uh, cu timpul pentru că nu vom putea să parcurgem toți vorbitorii. Acum Werner Langen pentru PPE. Mulțumesc, domnule comisar. Sunt în al patrulea mandat în Comisia Econ și trebuie să vă fac un compliment. Sunteți primul din 1994 care ia în serios negocierile și uh, nu decide în mod uh, partizan. Uh, Mario Monti, Nelly Cross, nu a negociat niciodată bine cu noi. Uh, dumneavoastră sunteți primul care negociază într-adevăr. Deci uh, vă suntem recunoscători că luați în serios acest dialog cu Parlamentul. Am câteva întrebări. În primul rând, uh, directiva referitoare la ajutorul de stat pentru energiile, pentru energiile regenerabile. Um, și asta uh, s-a început odată cu um, Germania și uh, legea referitoare la energiile regenerabile. Ați spus că ați făcut o um, nouă propunere în ceea ce privește piața internă. Uh, deci nu numai să, să, să se ia în considerare concurența nu numai în interiorul Uniunii Europene, ci și în exterior. Uh, și că se va solicita o, o, un aport propriu de 20%. V-aș fi recunoscător dacă mi-ați putea spune ceva despre această procedură. Apoi, uh, al doilea element, uh, aeroporturi, uh, linii aeriene, aveți o serie întreagă de cazuri. Veți putea să le încheiați până în octombrie pe baza noilor orientări și ultima mea întrebare uh, este, se ține de o problematică regională. În rândul publicului uh, nu există foarte multă înțelegere pentru politica concurenței, chiar dacă este unul, uh, unul este un element de bază în, în politica europeană. În ceea ce privește Nürburgring, Uh, cel care gestiona acest uh, circuit uh, a spus, am fost obligați de către comisarul Almunia să, să vindem acest circuit dacă nu trebuia să-l închidem. Eu apreciez importanța politicii de concurență pentru piața internă, dar cum putem să explicăm asta și publicului? Ce poate Comisia să facă pentru a evita astfel de noi cazuri? Mulțumesc, domnule Langen, pentru cuvintele dumneavoastră foarte amabile. După cum știți, din 2004, da, nu numai în acest portofoliu, ci și în cel dinainte, cooperarea noastră bilaterală a fost întotdeauna foarte bună, chiar uh, dacă, la fel ca și cu domnul Salba, nu vă voi uh, sprijini la alegeri, dar continuăm să fim prieteni. Poate dacă spuneți că politica de concurență nu este atât de populară, dacă vă sprijin pe dumneavoastră, de fapt dau voturi celorlalți. Oricum, să trecem la orientările de energie și mediu. Cinci puncte principale sunt prevăzute în aceste orientări. În primul rând, sprijin uh, public, uh, ajutor, uh, ajutor de stat compatibil um, cu, le, cu legislația, uh, ajutor în domeniul energetic, ajutor pentru uh, măsuri de eficiență energetică, compatibilitate pentru mecanisme de capacitate și, al cincelea punct, cum să acordăm un fel de tratament special sau cum să abordăm un tratament special care să oferă uh, în uh, anumite țări, cum este Germania, unor uh, domenii energofage care nu își pot permite să plătească uh, taxa la același nivel ca celelalte industrii. Și, bineînțeles, discutăm acest lucru cu diferitele sectoare. Am două reuniuni astăzi, după această ședință, cu sectoare afectate de către aceste prevederi și, bineînțeles, negociem și cu statele membre, Germania fiind unul dintre ele. Nu prea înțeleg, din păcate, presa germană în fiecare dimineață, am nevoie de unele traduceri, dar știu că uh, numele meu apar, apare uh, în ziare, nu trebuie el tradus. Am încercat să, efect, să uh, elaborez o listă de sectoare care ar putea obține o derogare parțială a taxelor, asupra taxelor uh, pentru finanțarea energiilor regenerabile, de exemplu. Aceste sectoare trebuie să fie alese pe baza intensității consumului de electricitate și a, uh, bazat pe costul în uh, valoarea adăugată, față de valoarea adăugată în sector, Și apoi nu putem considera numai impactul asupra pieței interne. Trebuie să vedem și expunerea externă a acestor sectoare, riscul de localizării emisiilor, riscul mutării unor industrii în alte zone ale lumii. Deci, costul uh, energie, intensitatea energetică și intensitatea comercială, să spunem așa, în comerț. Asta ne oferă o listă de sectoare. Și apoi, cât de mare poate să fie această derogare? Principiul de bază este mm, în propunerea de orientare este de a uh, stabili un procentaj față de valoarea adăugată brută. Însă există anumite sectoare care sunt foarte energofage și care vor avea nevoie de un tratament special. Și calibrăm, încercăm să calibrăm acum în ce măsură trebuie să aplicăm un tratament special și ce fel de tratament mai favorabil vor putea să primească aceste sectoare care sunt foarte puternic expuse la, fie la consumul de energie, fie la, uh, la piața, la ceea ce ține de comerțul extern. Deci, la ora actuală adunăm uh, date pentru a stabili un nivel de derogare acceptabil. Și asta ne gândindu-ne numai la o industrie și la un stat membru. Trebuie să avem în considerare toate industriile, pentru că ceilalți vor plăti ceea ce nu vor plăti cei, din, uh, cei care beneficiază de derogare și, bineînțeles, trebuie să gândim la nivel european și nu numai luând în considerare un singur stat membru. Dar uh, sunt convins că vom atinge un bun compromis. După cum ai spus, îmi place să negociez și îmi place să negociez ce este negociabil, nu ce este de nenegociat. Deci să vedem cum putem să ajungem la un bun acord. În ceea ce privește liniile aeriene, avem, da, o serie întreagă de cazuri pe rol. În ziua în cazul am uh, adoptat orientările, am luat și unele decizii pe baza acestora. În următoarele zile vom adopta un, un al doilea set de decizii și voi încerca să accelerez lucrurile, dar nu pot să vă spun dacă pe 31 octombrie um, vom, la miezul nopții vom fi încheiat toate cazurile sau vor mai exista câteva. În ceea ce privește Nürburgring, nu voi discuta cu responsabilul uh, de referitor la legislația insolvenței în Germania. Știți care sunt criteriile noastre referitoare la Nürburgring, la Nürburgring și ajutorul de stat oferit. După cum v-am spus, spus ultima dată la Strasburg, nu voi discuta cum trebuie să fie implementată legea germană referitoare la insolvență, însă cei care vor implementa această lege trebuie să cunoască cadrul nostru juridic cât se poate de bine. Deci nu avem ce discuta aici. Ei trebuie să-și implementeze propriul cadru juridic care trebuie să respecte cadrul nostru juridic și invers. Nu am să mă implic în modul în care uh, chestiunile care țin de responsabilitatea uh, celor care trebuie să se ocupe de insolvență în uh, Germania. Deci nu am să influențez eu acest lucru. Mulțumesc. 5 vorbitori neromâni și 20 de minute. Deci trebuie să ne grăbim un pic. Eu propun să avem întrebări rapide și răspunsuri rapide pentru că numai așa putem respecta timpul. Elisa acum. Mulțumesc foarte mult. Voi vorbi în engleză pentru a fi mai rapidă. Întrebarea mea se referă la eh, regulile în domeniul competiției și la ajutorul de stat. Atunci când comparăm uh, rezoluția băncilor în uh, interiorul sistemului bancar uh, din Uniune și în afara acestea. După cum știți, eu lucrez ca raportoare pe mecanismul unic de rezoluție și există două elemente pe care aș dori să le abordez. Primul se referă la instrumentele de stabilizare a guvernanței. Ultimul element care ar putea aduce unei bănci în condiții speciale un uh, anumit tip de ajutor. Respectiv, ar putea pune la dispoziție anumite instrumente de a controla uh, eșecul unei bănci. Însă aceste instrumente nu sunt uh, disponibile în interiorul mecanismului unic de rezoluție. De asemenea, vor exista diferențe în ceea ce privește condițiile uh, utilizării ajutorului. Uh, există 8% din uh, totalul datoriilor, uh, cu anumite excepții prevăzute, dar de asemenea există 20% din activele supuse riscului care sunt prevăzute aici. Și există, deci și aici, anumite limite trebuie respectată această condiție unică de 8% uh, din totalul uh, pasivelor. Așadar, avem niște sisteme mai rigide în interiorul Uniunii în comparație cu cele din afara Uniunii. Cum considerați că poate funcționa sistemul luând piața unică ca un cadru? Considerați că există riscuri uh, de incompatibilitate între cerințele din interior și din exterior și ultimul element se referă la acțiunile de rezoluție. Noi dorim să oferim, Parlamentul, să oferim un rol puternic Comisiei de aici, de la Parlament, în uh, acțiunile de rezoluție, însă mă întreb dacă Comisia este pregătită să se organizeze astfel încât să controleze uh, lucrurile, astfel încât să nu se ajungă la abuzuri ale fondurilor într-un anumit uh, timp, astfel încât să ne putem baza pe serviciile comisiei de a organiza respectiv de a participa la acțiunile de rezoluție, respectiv de salvare în situații de urgență, fără să uh, pericliteze calitatea procesului în care se implică. Foarte rapid, pentru că anumite aspecte sunt mult prea tehnice pentru a fi discutate aici, însă, după cum bine știți, noi suntem în contact uh, permanent cu serviciile noastre, chiar și eu, atunci când este necesar. Principiul este următorul. Există niște reguli privind ajutorul de stat, cele pentru sistemul uh, BACAR sau cele atât pentru planurile de restructurare, cât și uh, celelalte tipuri de sprijin public și toate sunt planuri de uh, rezoluție. Și ele se aplică la nivelul celor 28 de state membre. Nu putem să prevedem uh, niveluri diferite de implementare la nivelul străzii, pentru că o bancă ar fi uh, în Uniunea Bancară, iar alta este în afara acesteia. Așadar, va trebui să păstrăm acest nivel uh, uniform când aplicăm regulile, chiar dacă cadrul legislativ pentru rezoluție nu este același în ceea ce privește băncile din interiorul Uniunii și pe cele din afară. Din punct de vedere tehnic, dacă este posibil așa ceva, vom vedea, însă în teorie cel puțin este posibil. Există sigur anumite dificultăți și va trebui să le armonizăm uh, astfel încât lucrurile să funcționeze. Celălalt element, pentru că după cum bine știți, uh, m-am luptat atunci când pregăteam propunerea noastră pentru mecanismul unic de revoluție la Comisie și pe parcursul acestor discuții cu Parlamentul și Consiliul, m-am luptat, după cum spuneam, să protejez competențele exclusive ale Comisiei de a implementa uh, regulile privind ajutorul de stat. Și dacă greșesc, acest, uh, acestea sunt protejate. Uh, Consiliul uh, de supraveghere al uh, mecanismului unic de rezoluție nu, vor adop- nu va adopta decizii înainte ca Comisia să fi pronunțat uh, avizul său cu privire la un ajutor de stat. Nu se întâmplă așa în prezent, însă pe viitor, cu mecanismul de rezoluție care nu există la nivelul uh, Uniunii, ci există doar în anumite state membre. Însă, întrebarea cu privire la decizia, cu privire la planul de uh, rezoluție, acesta depășește cadrul uh, ajutorului de stat. Vă pot spune opinia mea personală, pentru că este ultima oară în noastră întâlnire și vă pot spune cât se poate declar că sprijin întru totul uh, inițiativa lui Michel Barnier. Îl sprijin pe acesta când spune că nu va accepta ca Comisia să nu poate interveni. Comisia trebuie să intervină, însă pentru o intervenție a Comisiei avem nevoie de principii de uh, rezonabile, de anumite deadline-uri rezonabile. Dacă legiuitorul consideră că există doar o puțin spațiu de trei ore, să spunem, pentru ca comisia să intervină, atunci prefer ca comisia să renunțe și să spună depinde de dumneavoastră. Noi avem ajutorul de stat, pe care avem competență exclusivă, uh, dar nu puneți comisia la colț, pentru că comisia nu poate fi pusă pur și simplu la colț. Maletic. Mulțumim și doamna Maletic. Thank you very much. In order to be quick... Mulțumesc foarte mult și eu pentru a fi rapidă îi voi adresa întrebarea în engleză. Importanța competiției libere în contextul competitivității și a creșterii este de netăgăduit. Și este foarte important să există o implementare sigură a politicilor competiționale în statele membre. Una dintre recomandările pentru statele membre din partea Comisiei este de a sprijini creșterea economică prin uh, anumite aranjamente prebancare. Acestea au fost, uh, aceste tipuri de uh, acorduri au fost introduse acum și în Croația și ele sunt prevăzute cu mai multe minusuri și plusuri. Aș dori să aud mai multe uh, cu privire la atitudinea dumneavoastră despre acest subiect și cum priviți dumneavoastră uh, politicile uh, în domeniul competiției și care sunt provocările cele mai mari în acest domeniu. Implementarea, implementarea acordurilor uh, prealabile falimentului bancar, precizează vorbitoarea. E bine, aceasta este o chestiune de uh, reglementare spune domnul Almunia. Însă dacă sunt implicate uh, resurse publice, atunci uh, și ajutorul de stat trebuie să fie implicat. Însă nu pot, sau comisia nu poate să inducă uh, instrumente de uh, politică competițională pentru a redacta pentru a redacta o legislație uh, prealabilă falimentului de la, la nivel național. Însă, legislația națională nu poate să modifice modul în care politicile competiționale și cazurile de ajutor de stat ar trebui să opereze. Așadar, trebuie să se găsească metode consecvente uh, și armonizate, însă fără să împiedice competențele exclusiviste ale com Comisiei. În multe cazuri, în statele membre, uh, a existat uh, o astfel de colaborare foarte bună, armonizată a celor două cadre legislative. Președintele, mulțumesc domnule comisar, dau cuvântul doamnei McCarthy. Și eu doresc să mulțumesc comisarului și staffului său pentru colaborarea foarte bună, pentru activitatea foarte bună pe care au avut-o pe parcursul mandatului. Au făcut acest lucru prin amabilitate și politețe, ați fost întotdeauna deschiși uh, și ați colaborat uh, în uh, cadrul competențelor dumneavoastră foarte bine cu noi și apreciem acest lucru. De asemenea, am uh, un inventar foarte bun al întâlnirilor noastre și din punctul meu de vedere, ca uh, fost președinte al Comisiei INCO, dumneavoastră ați făcut foarte multe pentru consumatori, multe activități, uh, au fost îndreptate pe această direcție. Ați referit la uh, benchmark-uri și cred că acesta reprezintă un domeniu important pentru noi. Ați lucrat uh, foarte bine în acest sector, pe piața muncii și regulile antitrust, așa cum ați spus, sunt uh, complementare. Însă, uh, ele uh, nu sunt numai complementare la regulile financiare. Cred că legislația este un uh, instrument important atunci când se doresc a fi schimbate anumite comportamente. Eu cred că trebuie găsite uh, niște căi suplimentare, însă ceea ce ați făcut dumneavoastră este să schimbați anumite comportamente și acest lucru este foarte important în lumea financiară. Ați schimbat comportamente și ați schimbat o anumită etică. Și aș vrea să vă mai adresez câteva întrebări, pentru că există investigații cu privire la Forex și v-am rugat să anchetați și aspecte care privesc petrolul și gazul și uh, multe dintre uh, aceste sectoare care au prevăzute anumite benchmark-uri trebuie examinate mai cu atenție. De aceea vreau să vă întreb dacă considerați că agențiile de raportare a prețurilor ar trebui să fie incluse în aceste reguli. Pentru că de multe ori nu se ajunge la un acord la comisia noastră cu privire la uh, punctele de reper, la aceste benchmark-uri uh, în ceea ce privește domeniul de aplicare. Și aș dori să închei cu o întrebare de natură mai filozofică. Ce considerați că mai trebuie făcut pe parcursul mandatului dumneavoastră, și nu mă refer la tot, pentru că portofoliul este foarte mare, însă care sunt prioritățile dumneavoastră pe care doriți să le încheiați înainte de încetarea mandatului? Și sper că îl veți înceta într-o notă încununată de succes, așa cum ați uh, lucrat și până acum. Și aș vrea să știu dacă aveți vreo idee cu privire la următorul parlament, care sunt sectoarele viitoare care vor fi uh, zonele fierbinți asupra cărora va trebui să ne aplecăm pe viitor. Comportamentul uh, anticoncurențial sau poate uh, cartelurile. Domnule Almunia, mulțumesc, domnule McCarthy, mulțumesc și pentru cuvintele amabile pe care mi le-ați adresat. Politica noastră uh, în domeniul competitivității este un instrument foarte puternic. Consecințele sunt directe și pot fi uriașe. Însă, este un instrument expus. Așadar, nu este un instrument foarte bun de a prevedea viitorul. El tratează cazurile prezente, încălcările prezente și poate ajuta la accelerarea uh, anchetelor și la luarea deciziilor corecte, însă uh, prevederea viitorului este oarecum dificilă. În ceea ce privește benchmark-urile, am început cu niște benchmark-uri privind rata dobânzii și vom continua pe această direcție. Avem trei bănci și un broker care au fost anchetați cu privire la um, cazul Euribor, pentru că um, au existat probleme și pregătim următoarele declarații. De asemenea, există activități preliminare cu privire la Forex. Avem o investigație în desfășurare, de asemenea, cu privire la sectorul uh, petrolului și a derivatelor uh, și a produselor derivate, tot în ceea ce privește benchmark-urile și, nu știu, poate că vom avea și alte cazuri pe viitor, însă nu pot să vă spun acest lucru. Însă, trebuie să spun că dacă resursele noastre umane ar fi uh, mai consistente, poate că ne-am permite, eventual pe viitor, să deschidem niște investigații ex, an, ex officio. Însă, în acest moment avem mult de lucru cu cazurile pe care le tratăm în acest moment, iar această activitate va continua în următorii ani, așadar următoarea comisie care se va ocupa de competiție se va concentra cu siguranță și pe aceste cazuri. Însă nu exclud posibilitatea ca anumite benchmark-uri uh, să fie puse sub semnul întrebării uh, pe viitor, iar din perspectiva mea vor exista dubii cu privire la uh, existența altor aspecte care au legătură cu benchmark-urile. Însă, cu siguranță mai avem mult de lucru. În ceea ce privește prioritățile, sigur, sectorul financiar uh, dacă nu este guvernat cum trebuie, uh, poate crea foarte multe probleme pentru că depășește sfera de uh, acțiune a uh, reglementatorilor sau a autorității care reglementează competiția. Îmi amintesc un caz în care industria era îngrijorată și erau uh, pe bună dreptate îngrijorați de faptul că există o lipsă de încredere a cetățenilor, a clienților, a utilizatorilor în serviciile financiare uh, ca urmare a experiențelor trăite în criză. Însă, Aici nu este vorba numai despre noi regulamente care sunt necesare și lucrăm împreună la acestea. Nu este vorba numai despre implementarea politicilor competiționale, pentru că și la acestea lucrăm și nu numai noi, ci și americanii și cei care reglementează la ei și, um, de asemenea, autoritățile antitrust, ci aici este vorba despre un comportament decis de către sectorul financiar, de industrie iar ei erau foarte nerăbdători înainte de criză să încerce să ne convingă cu privire la autoreglementare. Ei trebuie să-și autoreglementeze standardele uh, comportamentale și etice. Și sigur că așa ceva nu poate fi impus, însă este un aspect foarte serios, pentru că continuăm să descoperim acest uh, tip de încălcare și de comportament greșit. Și cine va uh, avea încredere într-o practică unică a unei industrii care este bazată numai pe încredere. Așadar, este un aspect important pentru ei. Alte priorități, energia. Sigur, nu pot să explic acum uh, în câteva minute, dar este evident că energia reprezintă un sector cheie în care trebuie să lucrăm atât reglementatorii de la nivelul Uniunii Europene cât și autoritățile uh, pentru competiție, sectoarele telecom și uh, digital, și toate celelalte tipuri de activități care au legătură cu lumea internetului. Aceasta nu este încă reglementată, poate că la un moment dat va începe reglementarea la diferite niveluri și în uh, diferite sfere și în acest uh, domeniu, însă, între timp, singurul instrument disponibil, sau aproape singurul, ar trebui să fie acela de a încerca să rezolve anumite probleme și, pe lângă Google, pe care l-am menționat, există anumite abuzuri uh, de utilizare uh, a anumitor instrumente și interoperabilitatea este foarte importantă pentru supraviețuirea acestui domeniu. Președinte, mulțumesc, domnule comisar. Uh, timpul se scurge rapid, așadar mai luăm o singură întrebare. Domnul Skinner și apoi domnul Clint. Peter, ai cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Uh, mulțumim și pentru întâlnirea de ieri. Întâlnirea în camera a fost una foarte utilă, așa cum așteptam. A fost interesant să citim uh, apoi a doua zi în ziar despre ea. Asta este o rușine, pentru că ne arată că nu ne respectăm suficient unii pe alții. Cazul Google este un uh, aspect deosebit nu știu dacă sunt într totul de acord cu dumneavoastră și sunt sigur că mulți care au fost acolo nu sunt de acord cu tot ceea ce ați spus. Cu toate acestea, cred că a fost uh, util să observăm uh, angajamentul și să vă auzim vorbind despre toate aceste aspecte. În primul rând, FTC-ul. Ați uh, spus că aici, că în Statele Unite există o abordare light, însă există posibilitatea de a lansa investigații cât ai bate din palme. Cu toate acestea există un buffer de 5 ani. Ei bine, aici nu înțeleg cum stau lucrurile. De ce nu putem să avem o perioadă de timp mai scurtă? Pentru că dacă dorim să excludem, putem să facem acest lucru. Oricând putem să ne răzgândim, presupun. Al doilea punct se referă la Liverpool și banii care au fost puși la dispoziție sub formă de fonduri uh, structurale uh, unde a participat și Marea Britanie. Au fost fonduri structurale care nu erau menite să fie utilizate în uh, mod competițional la Liverpool, însă aici s-a luat o decizie, s-au solicitat bani înapoi, iar Uniunea Europeană uh, prin uh, Comisia Europeană, a uh, oferit bani suplimentari fără să ceară nimic înapoi. Puteți explica această situație? Mr. Clint left, so... Domnul Clint a plecat deja, așadar, domnul comisar, puteți răspunde. So, thank you very much, uh, Mr. Skinner. Mulțumesc, uh, domnule Skinner. Haideți să ne, să ne concentrăm. Îi voi răspunde întâi domnului Skinner într-un minut. În ceea ce privește chestiunea Google, sunt și eu îngrijorat pentru că nu este normal ca după discuțiile unei uh, discuții cu ușile închise să se poată citi despre uh, discuții în mass media a doua zi. 5 uh, ani de angajament. Ei bine, dacă aceste angajamente sunt încălcate, consecințele sunt imediate și sunt foarte dure, iar în al doilea rând, acești cinci ani de angajamente se referă la patru uh, îngrijorări speciale. Nu se referă la o companie care uh, a generat aceste uh, îngrijorări. Noi investigăm acum și alte aspecte care se referă la aceeași companie care uh, ne-a propus anumite angajamente pe durata de a 5 ani. Așadar, nu putem vorbi aici de o restricție a capacității noastre de implementare, acceptând un uh, caz uh, de antitrust bazat pe articolul 9 uh, angajamente. Pentru că există aici o monitorizare, iar dacă angajamentele sunt încălcate, Comisia va reacționa și, în ceea ce privește multe alte aspecte, mâinile Comisiei nu sunt legate de uh, această perioadă de 5 ani. În ceea ce privește celălalt uh, exemplu, din păcate nu sunt bine informat, vă rog, transmiteți-mi mai multe detalii și mă voi informa. Președintele, mulțumesc, în final, domnul Clint. Mulțumesc, domnule comisar. Ținând cont de timpul pe care îl avem la dispoziție, o întrebare scurtă. Suntem interesați ca la nivel global să avem același nivel de competiție și legi uh, competiționale, corecte și dure. Dumneavoastră știți cum pot fi comparate. cum însă se prezintă și se raportează la uh, legile uh, din domeniul competiției din uh, China sau Brazilia, de exemplu, aceste legi de la noi. Președ, domnul Almonia, mulțumesc. Avem uh, relații foarte bune cu autoritățile uh, privind competiția din restul țărilor industrializate. Și asta de ani de zile buni. Aceste relații au fost construite pe contacte bilaterale, pe uh, memorandumuri de înțelegere, prin care s-a încercat formalizarea acestor contacte bilaterale și a acestui dialog continuu multe cazuri uh, au afectat două, trei, patru autorități uh, competiționale din diferite jurisdicții industrializate, așadar suntem obișnuiți cu astfel de interrelaționări, iar convergența a sporit într-un, într-o manieră dramatică în ultimii 5-6 ani. În ceea ce privește uh, autoritățile din țările emergente, ei bine, și cu acestea ne formalizăm relațiile. Anul trecut am semnat un memorandum de înțelegere cu două dintre trei autoritățile chineze, pentru că cu altele mai semnaserăm înainte, însă cu celelalte două autorități chineze am semnat uh, acest memorandum de înțelegere și avem acest uh, dialog periodic. Am semnat și cu autoritățile din uh, India, am semnat acum câteva luni la Delhi și de asemenea cu Brazilia, cu Rusia și propun acum autorității de competiție din Africa de Sud să inițieze aceste relații uh, reglementate. Există de asemenea două platforme de dialog, pe de o parte OECD-ul, chiar dacă anumite țări nu sunt membre OECD, participă de asemenea la discuțiile noastre și toate, cu excepția Chinei, participă la uh, rețeaua uh, internaționale pentru competiție, care a fost creată acum 11 ani și care este o platformă informală extraordinară, foarte utilă pentru schimbul de informații, de experiențe, de bune practici, pentru a putea compara diferite proceduri, pentru a discuta aspecte importante de uh, ce, care vizează fiscalitatea și toate acestea sunt integrate în rețeaua noastră și asta într-un mod activ. Însă trebuie să spun că nu în toate cazurile s-a ajuns la gradul de independență politică care este necesar pentru o implementare bună a politicilor competiționale. Așadar, există legislație similară cu a noastră, însă, în anumite cazuri, independența politică nu este la un grad care să ducă la o implementare credibilă a politicilor din domeniu. Eu, querido Joaquin. Le mulțumesc, drag domnule comisar, dragă Joaquin. Acesta a fost, sper, nu ultimul schimb de puncte de vedere sau chiar de viață și uh, să succes în continuare atât în domeniul public cât și în cel privat. Mulțumesc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 So we move on to the next item of the agenda, the public hearing. Trecem la următorul punct. Uh, este un schimb de opinii cu doamna Daniel Nui, președinta Consiliului de Supraveghere al BCE. prima audiere, după cum se prevede în acordul interinstituțional dintre instituțiile noastre, au fost trimise o serie de întrebări în scris doamnei Nui înainte de audiere. BC a răspuns printr-o scrisoare din data de 17 martie. Dați-mi voie să mulțumesc, în primul rând, doamnei Nui, că a venit aici și de câte ori va fi disponibile, voi da cuvântul pentru 10-15 minute. Microfon? Yes. Ok. Mr. Chairman, honorable members of the European Parliament, this is in... Domnule președinte, estimați membri Parlamentului European, e prima audiere, într-adevăr, în acord cu înțelegerea dintre BCE și Parlamentul European doresc să aplic atât uh, litera cât și spiritul acestui acord între instituții e esențial pentru a avea o supraveghere europeană uh, în beneficiul uh, cetățenilor europeni și e ultima audiere în această legislatură, deci în legătură cu mecanismul unic de supraveghere, dați-mi voie să vă mulțumesc tuturor de la Comisia Econ pentru rolul decisiv pe care l-a jucat în adoptarea regulamentului acestui mecanism de supraveghere unic și uh, asta în vederea unei uniuni bancare complete. Vreau să mă refer la trei puncte astăzi. În primul rând, pregătirea MSU. Mă bucur să vă spun că sunt, respectăm programul. Majoritatea conducătorilor programului au fost uh, numiți, trebuie să mai recrutăm cam 800 de supraveghetori. Apoi echipele comune de supraveghere sunt uh, baza sistemului, responsabile pentru supravegherea de zi cu zi a băncilor importante, uh, deja capătă formă, nu se știe câți uh, supraveghetori de la BCE și Național vor fi alocați acestor echipe. În paralel, noi căutăm soluții de management pentru a susține procesul de supraveghere, mai ales munca celor echipe comune. S-au făcut progrese ca să ne asigurăm că există o conectivitate puternică cu autorități, cele șapte autorități naționale care nu sunt bărți centrale. BC va publica până în 4 mai 2014 regulamentul cadru după o consultare publică care s-a încheiat recent uh, și până acum am dezvoltat uh, în mare parte modelul de supraveghere uh, MSU, reflectat și în, în proiectul de manual de supraveghere, care se referă la mm, principiile, metodologia, procedurile pentru supravegherea băncilor importante și mai puțin importante și acolo se descrie procedura de cooperare, Ehm, în cadrul mecanismului de supraveghere unic sau în afara acestuia. De ce ehm, este acest manual un ehm, document intern, dar pregătim și o versiune publică? Și acum, sigur că am demarat și cadrul de reglementare mecanismului unic, se prevede și o consultare publică și se va intra în vigoare acest regulament în la finalul lui 2014. Consiliul de Supraveghere lucrează acum la codul de conduită și setul de proceduri, apoi regulamentul uh, nu specifică explicit un cod de conduită pentru membrii Consiliului de Supraveghere, dar se referă la anumite reguli de etică pe care le aplicăm acestora, cum ar fi cele privitoare la conflictul de interese care rezultă din alte uh, funcții. Uh, cerințele pentru codul de conduit în ce privește personalul și managementul BC eh, implicate în eh, supravegherea bancară sunt și ele examinate și se vor face eh, propuneri la timpul potrivit către conducerea BC după consultarea reprezentanților personalului și dup, dup, înaintea adoptării vom informa Comisia Noastră în legătură cu elementele principale ale proiectului de cod de conduită conform acordului interinstituțional. Să facem progrese și cu punerea în aplicare a principiului separării între politica de management a funcției de supraveghere. Consiliul de supraveghere a discutat formatul procedurilor finalizat acum câteva zile după adoptarea Consiliului de Guvernare. Consiliul de supraveghere a hotărât că va transmite procesul verbal al procedurilor uh, dată la patru luni către Parlamentul European. Asta înseamnă că uh, meetingurile, întâlnirile din ianuarie până în martie vor fi transmise în ce privește procesul verbal până la sfârșitul lunii aprilie. De asemenea, s-a hotărât ca procesul verbal să fie înaintat Parlamentului European mm, chiar mai devreme dacă acesta solicită deci sunt gata să utilizez această posibilitate dacă dumneavoastră credeți că odată la patru luni nu ar fi suficient. În al doilea rând, o evaluare completă este și a, ă, pe cale de a se înfăptui. Subliniez că va fi una riguroasă. E vorba de un prag de 8%. Pentru testul de rezistență, pragul este de asemenea 8% și într-un uh, scenariu negativ, 5,5% pragul de capital. Aceste praguri sunt mai înalte decât într-un exercițiu anterior, pentru că e nevoie de capital mai de calitate decât în trecut. În plus, aceste teste vor incorpora cerințe de capital care pot rezulta din revizuirea calității consecința ar fi că rezultatul final va fi mult mai uh, sever decât în, viitor, decât în trecut, mă scuzați. Uh, pregătirile sunt aproape finalizate. Acum suntem în faza a doua a exercițiului, faza de executare. În ce privește uh, acest lucru s-a publicat pe 11 martie un manual transparența mai mare înseamnă și o credibilitate mai mare a exercițiului și pentru a ilustra asta dați-mi voie să vă dau câteva cifre. Pentru cele 128 de bănci implicate în exercițiu, un total de 760 de portofolii bancare au fost selectate. Examinarea va implica revizuirea aproximativ 135.000 de dosare Estimăm că peste o mie de personal de audit uh, independent uh, a fi angajat ca să susțină autoritățile naționale de supraveghere. Uh, apoi avem mai mult de 3 trilioane de euro în ce privește totalul capitalului supus riscului evaluat în bănci. Apoi facem și pregătiri aproape finalizate pentru un test rezistență bancar la nivel european. În aprilie 2014 va fi publicat scenariul și apoi avem nevoie încă de niște criterii publice bine stabilite la nivel național și apoi la nivel european și fac apel la statele membre să-și renuiască angajamentele în legătură cu uh, măsurile care trebuie luate la, nivel, luate la nivel național, inclusiv mecanisme de rezoluție, în legătură cu garanții publice, prin care să elimine vulnerabilitățile identificate. Apoi, al treilea și ultimul punct, ce se va întâmpla în viitor cu Uniunea Bancară, pentru că mecanismul uh, unic de supraveghere e partea unui proiect mai mare Uh, având în vedere ce s-a făcut până acum, progresul unii bancare a fost rapid, uh, conform, din punct de vedere standardelor istorice. Parlamentul European a contribuit uh, la aceasta, dar trebuie să ne păstrăm avântul, facem eforturi comune cu toți actorii implicați ca să ne asigurăm că Uniunea Bancară este completată Acum, sigur, se, se finalizează, trebuie să, să finalizăm uh, procesul legislativ uh, al uh, mecanismului unic de supraveghere în această legislatură, ca BCE să-și poată asuma pe deplin responsabilitățile. Toate părțile însă trebuie să-și demonstreze dorința de a avea într-adevăr un mecanism unic de supraveghere ca un instrument eficient, un fond unic de rezoluție și Uh, care să fie însoțit de uh, mijloacele adecvate. Da, deci ca să fac o metaforă, când uh, țara arde baba, nu se poate pieptăna, trebuie să acționăm mm, și pentru asta e nevoie de mijloacele necesare. Noi trebuie să avem acces la fondul de rezoluție, deci și în final mai subliniez că Uniunea Bancară are uh, potențialul să aibă o contribuție semnificativă la reintegrarea piețelor bancare și financiare în Europa. Aici un sistem comun de supraveghere și rezoluție ne sporește capacitatea de a face conexiuni uh, transfrontaliere um, și de a ne consolida măsurile de salvgardare. Mulțumesc pentru atenție. Acum aștept întrebările. We start now the queue Q&A eh, session. As usual, we start with EPP, Mr. Balz. Mulțumesc. Vom începe cu sesiunile noastre, ca de obicei. Domnul Balț, întâi numele PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Nui, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Am uh, trei întrebări. În primul rând, la Parlamentul European uh, noi uh, acordăm foarte multă importanță separării între aspectele monetare și cele de supraveghere la BCE. Același lucru este prevăzut în acordul instituțional, interinstituțional um, și um, BCS s-a angajat să facă o raportare referitor la această separare. Esențial pentru crearea, pentru punerea în mișcare a mecanismului unic de supraveghere este, acest, este această evaluare cuprinzătoare uh, ea trebuie să fie făcută de către supraveghetor și nu trebuie să fie uh, dominată de către uh, domeniul politic. Dați-mi voie să vă întreb, cum vă asigurați dumneavoastră că um, Consiliul de Supraveghere își menține de, puterea de decizie asupra evaluării cuprinzătoare. În al doilea rând, cum vă asigurați dumneavoastră că BCE, dar uh, și uh, mecanismul de supraveghere uh, nu, este, nu depind de consilierii externi. Pot acești consilieri externi să, pre, să abordeze aspecte specifice uh, de la țară la țară? Care este evaluarea dumneavoastră acestei situații? Și în al treilea rând, în ceea ce privește supravegherea bancară, ce urmează să ce are loc acum, din punctul meu de vedere, uh, selectarea riscurilor ce urmează să uh, Uh, fie verificate, uh, mi se pare greu de înțeles sau de neînțeles. Cum uh, explicați faptul că v-ați concentrat asupra finanțării mai degrabă mici au, a, domeniilor, a imobilier, imob, în domeniul imobiliar, dar ați, nu ați cuprins chestiuni precum finanțarea avioanelor? Doamna Nui, mulțumesc. În ceea ce privește separarea între politica monetară și supraveghere, este un punct foarte important. Într-adevăr, vor, se vor crea reguli la BCE pentru a oferi exact ceea ce uh, am promis. Munca a început deja, chestiunile sunt delicate pentru că trebuie să luăm în considerare uh, nevoia separării, dar trebuie să oferim și posibilitatea, posibilitatea um, de a profita de anumite sinergii, mai ales în ceea ce privește supravegherea macroprudențială și stabilitatea financiară. Datorită regulamentului um, mecanismului unic de supraveghere, BCE are, dispune de instrumente și competențele necesare, deci trebuie să ne asigurăm că profităm și de uh, sinergii în acest domeniu. Uh, de îndată ce va exista o decizie pe aceste puncte, de îndată ce mm, vom fi mai aproape de a avea reguli uh, puse în aplicare, am să vă comunic uh, ultimele evoluții, dar este prea devreme acum. În ceea ce privește uh, evaluarea cuprinzătoare, în ce, pentru a ne asigura că avem un rezultat puternic, credibil, transparent, um, avem o transparență totală în ceea ce privește metodologia. Manualul a fost publicat de curând avem un exercițiu de asigurare a calității la toate nivelurile, la nivel uh, național, dar și european. Avem uh, echipe pe, pe țară care uh, sau echipe din diferite țări care vor merge în alte țări pentru a uh, face o evaluare paritară și pentru a asigura această calitate. Uh, și, bineînțeles, uh, vrem să ne asigurăm că avem și o guvernare puternică a proiectului în care Consiliul de Supraveghere este consultat, există un uh, comitet de coordonare înainte ca uh, Consiliul de Supraveghere să fie sesizat și întotdeauna Consiliul Guvernatorilor are ultimul cuvânt. Deci suntem foarte prudenți în ceea ce privește guvernanța și asigurarea calității. În ceea ce privește influența actorilor externi, dacă am înțeles bine, mai ales în ceea ce privește uh, consultanții, s-a făcut o, o procedură de achiziții publice uh, și au fost uh, recrutat, a fost recrutată o firmă de specialiști, iar ei lucrează sub uh, conducerea, sub ghidarea Băncii Centrale Europene de asemenea, am oferit orientări uh, referitoare la criteriile de selecție uh, pentru statele care fac apel la consultanți, 18 uh, state, este nevoie de acești consultanți pentru că exercițiul este unul foarte extins și de asemenea pentru că trebuie să fie un exercițiu credibil. Noi suntem foarte mulțumiți de rezultat. Auditorii recrutați nu sunt cei care de obicei se ocupă de bănci, nu sunt cei care s-au ocupat de uh, testele de rezistență în aceleași țări sau de revizuirea uh, mm, calității activelor. În ceea ce privește ultima dumneavoastră întrebare, nu sunt, sigur că am înțeles -o, nu sunt sigură că am înțeles-o în mod corect. Este vorba de evaluarea garanțiilor și cum uh, vom face asta pentru uh, micile uh, credite de imobiliare. Cred că la ora actuală tocmai suntem pe cale să stabilim criteriile mm, referitoare la cerințele pentru garanții. Bineînțeles, vom stabili vom folosi principiul proporționalității și, bineînțeles, principiile vor trebui să fie aceleași în toate statele uh, implicate pentru a ne asigura că există un punct de plecare egal. Mulțumesc în numele SND, doamna Elisa Ferreira. Vă mulțumim foarte mult pentru că sunteți din nou alături de noi. Ne-ați dat vești bune și o imagine de ansamblu și mm, păreți să controlați foarte bine toate aceste sarcini foarte complexe. Întrebarea mea se referă la urmarea Uniunii Bancare, al treilea subiect la care v-ați referit, de fapt. Ați spus că aveți nevoie de un bun mecanism de stabilitate. Ați putea să intrați în detaliu referitor la importanța evaluării calității și uh, la cum se referă acest lucru și la uh, mecanismul de uh, soluționare, pentru că încercăm să finalizăm negocierile și cu siguranță nu vom accepta ceva ce nu ne ce nu este suficient, de suficientă bună calitate ca dosar, dar avem nevoie de un rezultat. A doua întrebare se referă la perioada de tranziție pentru problemele ce țin de succesiune. Pentru că de multe ori acesta este argumentul pentru uh, o perioadă lungă de tranziție. Uneori am, uh, la, la început am, am, s-au pro, propus trei ani ca și cadru referitor la ce este uh, ce vine din vechiul sistem și uh, deci această tranziție între vechiul sistem și noul sistem. Apoi, dacă puteți să ne dați unele detaliu, detalii referitor la cine ați recomanda privind uh, competențele unui uh, Consiliu de Soluționare și fondul uh, aferent. Avem nevoie de o abordare mai tehnică referitoare la soluționarea um, în cazul unor bănci individuale. Deci această separare este ceva esențial pentru Parlament, iar um, opinia dumneavoastră ne-ar fi foarte utilă. Mulțumim, doamna Ferreira. Doamna Nui, după cum știți, Elisa este raportoare pentru SRM și face o treabă foarte bună. Da. Urmărim uh, îndeaproape munca dumneavoastră și este crucială pentru noi, pentru că Uh, avem nevoie ca procesul legislativ pentru SRM uh, să se încheie cât se poate de rapid și să fie funcțional cât se poate de repede. Avem nevoie de un proces de luare a deciziilor eficace, deoarece soluționarea necesită decizii rapide. Timpul este întotdeauna foarte important. Trebuie ca procesul de luare a deciziilor să fie cât se poate de scurt. Trebuie să putem avea o soluționare care să aibă loc poate nu în 24 de ore, dar uh, poate un weekend. Este foarte important. În ceea ce privește fondul uh, unic uh, de soluționare, considerăm că va exista în continuare influență negativă asupra sectorului bancar, deci considerăm că 10 ani este prea lung, o perioadă prea lungă pentru a se ajunge la un fond uh, de soluționare. 3 ani ar fi mult mai bine. Și este clar, nu este nevoie de o dublare a taxelor anuale, ci s-ar uh, ajunge la ideea că după un anumit timp acest sistem va, se va fi plătit. Apoi uh, un uh, sistem de securitate uh, comun, acest ar trebui să, acesta ar trebui să aibă să, să existe sub forma creșterii capacității de împrumut a fondului. Scopul acestuia este de a asigura tratament egal pentru mai multe cazuri de soluționare, atâta timp cât uh, uh, fondurile din, mutualizate din uh, acest fond de soluționare s-ar putea să fie foarte repede utilizate de primele cazuri, ceea ce ar însemna că uh, toate celelalte cazuri următoare ar trebui să uh, facă apel la ajutor național. Deci trebuie să creăm acest, uh, această garanție comună uh, pentru a crea un fond uh, unic de soluționare credibil. Bineînțeles, fondurile trebuie restituite de către toate băncile și nu numai de către băncile afectate de soluționare. Avem nevoie de un fond european real. În ceea ce privește perioada de tranziție și trecerea de la vechiul sistem la noul sistem, din punctul meu de vedere, vom avea o claritate totală după evaluarea cuprinzătoare. Vom avea revizuirea uh, calității activelor, care va analiza portofoliile mai puțin transparente și vom vedea dacă lipsesc anumite prevederi, dacă creditele neperformante sunt bine identificate și luate în considerare și pe lângă asta vom avea un test de rezistență riguros. Din punctul meu de vedere, după ce vom avea rezultatul analizei cuprinzătoare, vom avea o evaluare clară a situației. Într-adevăr, după evaluarea cuprinzătoare, vor fi uh, lipsuri de capital și acestea trebuie abordate conform regulii fondurile private întâi și dacă nu se poate, o garanție națională publică și dacă nu se poate la nivel național, o soluție europeană, fie uh, statul care împrumută de la ESM sau prin un fond de capitalizare directă. Însă avem nevoie de claritate în această situație pe care o vom obține prin acest exercițiu de uh, evaluare cuprinzătoare. În ceea ce privește repartizarea puterilor între uh, Consiliul de Rezoluție Plenar și con, uh, com, Comitetul Executiv, nu cred că am destule detalii pentru a putea să vă dau un exemplu precis uh, Însă, în mod clar, comitetul executiv trebuie să aibă competențe reale, să poată să ia, de, să ia decizii reale. Bineînțeles, într-un uh, cadru în care este în același timp responsabil și trebuie să raporteze față de um, Consiliul uh, Plenar și față de instituțiile europene. Mulțumesc, doamnă Nui. Domnul Clinț, acum în numele ALDE. Um, uh, Aș avea doar două întrebări. În primul rând, nu vrem ca mecanismul unic de supraveghere să ducă la o separare între zona euro și restul Uniunii Europene. Deci avem un interes ca statele care nu fac parte din zona euro să opteze să participe la acest mecanism cât se poate de rapid. Ce ar trebui să fie făcut și ce s-ar putea face și cine ar fi responsabil pentru asta, pentru a accelera acest proces de a convinge uh, statele membre să participe la acest mecanism. Și apoi uh, este vorba de revizuirea calității activelor. Trebuie să vă bazați pe experți din exterior. Știm că acești așa numiți experți nu au făcut întotdeauna o treabă excelentă în trecut. Cum vreți să vă asigurați că serviciul este de o calitate suficient de bună. Sunt de acord cu dumneavoastră referitor la faptul că nu trebuie să există o separare între statele din zona euro și cele care nu sunt în zona euro. Există două căi de a ne asigura că acest lucru nu se va întâmpla. În primul rând este să colaborăm foarte strâns cu Agenția Bancară Europeană, care se ocupă de uh, manualul, de, de regulile, manualul de reguli unic și majoritatea instrumentelor pentru testul de rezistență și pentru uh, Evaluarea calității activelor vine de la această agenție. Eu sunt convinsă că cooperarea între statele din mecanismul de, so- de soluționare și celelalte a fost îmbunătățită în mod semnificativ în ultimele luni. Am încercat să mă asigur că se întâmplă acest lucru și uh, să mă asigur că se va întâmpla și pe viitor pe toate subiectele. Practic, în fața Consiliului de Supraveghere, uh, m-am oferit să fac parte din uh, Autoritatea Bancară Europeană, în ciuda mm, volumului de muncă enorm pe care îl am la Frankfurt la BCE. Deci cred că uh, relațiile cu EBA sunt cruciale. În ceea ce privește participarea statelor uh, care nu participă încă la mecanismul de soluționare. Eu sper că se va întâmpla și cea mai bună cale de a ne asigura că vor participa este să facem pur și simplu o treabă foarte bună și asta și avem de gând să facem. Vă mulțumim. Mă scuzați, nu am răspuns la a doua întrebare referitoare la guvernanță și la um, faptul că se recurge la consultanți externi, la auditori externi. Avem uh, mai multe niveluri uh, de discuții, contribuții, uh, cooperare, tipuri de leadership în ceea ce privește consultanții și auditorii. Avem un șef de uh, Uh, proiect, cel care vine de la Direcția Generală Microprudențială numărul 3, avem un comitet de coordonare pentru această analiză cuprinzătoare, unde se pot pune sub semnul întrebării anumite decizii. Avem biroul central al evaluării cuprinzătoare, unde se uh, pregătește metodologia, și avem uh, birourile naționale pentru evaluarea cuprinzătoare unde sunt implicate și autoritățile naționale și bineînțeles că ne consultăm cu autoritățile naționale competente înainte de a continua cu metodologia. Avem uh, dialog foarte strâns cu băncile, cu federațiile bancare, cu, audito cu federațiile auditorilor, și asta în mod regulat. Deci sunt sigură că guvernanța este pe cât de bună, pe cât ar trebui să fie în acest exercițiu. Mulțumesc din partea ECR, domnul Siele. Mulțumesc pentru această colaborare foarte bună. Am două întrebări. Una se referă la cooperarea trecută între SSM și ECB cu uh, consiliile de supraveghere din Statele Unite, Canada și alte țări, cu care Uniunea Europeană a negociat deja sau negociază încă uh, acorduri de comerț și investiții. Uh, există produse fine care uh, provin din aceste jurisdicții și care doresc să intre pe piața internă a Uniunii Europene și au astfel un impact asupra uh, nivelului sistematic de risc uh, pentru piața Uniunii Europene. A doua întrebare se referă la, are parte parțial cu ceea ce a spus Wolf Klintz înainte și se referă la uh, băncile uh, din zona non-euro care operează în zona euro. În anumite țări uh, din uh, Uniunea Europeană, anumite bănci, precum Swedish Bank, domină piața din uh, statele baltice și în curând ne așteptăm ca și statele baltice să fie state membre ale zonei euro. Iar întrebarea este dacă o autoritate unică de supraveghere va supraveghea în mod eficient uh, Uh, atât băncile din uh, zona non-euro și dacă uh, există și supravegherea băncilor mamă din zona non-euro. Mulțumesc! Mulțumesc! Într-adevăr, vorbim foarte mult cu instituții din afara Uniunii Europene, cu supraveghetori din Statele Unite, cu femeiul cu privire la o, această evaluare cuprinzătoare și considerăm că trebuie să explicăm ceea ce facem pentru a ne demonstra disponibilitatea de a fi întru totul transparent și pentru a dovedi care este conținutul exercițiului, metodologia, pentru a construi încrederea în favoarea băncilor europene ca urmare a acestui exercițiu. Probabil că ați observat că avem uh, unul dintre patru uh, directori generali care uh, înainte a fost uh, supervisor american, deci se poate învăța din cele mai bune practici venite din exterior și sunt cât se poate de mândră să spun că unul dintre reprezentanții BCE, membru în uh, Consiliul Executiv, va fi supraveghetor uh, în Canada o persoană care în continuare supraveghează băncile și instituțiile financiare din Canada, Jody Dixon. Deci este, iată, o nouă cale de a învăța de la celelalte instituții cum să ne construim uh, supravegherea în Europa, pornind de la cele mai bune practici. În ceea ce privește băncile neeuropene din zona euro, respectiv uh, băncile care nu sunt incluse în uh, mecanismul unic de supraveghere, ei bine, aici am pus un focus foarte puternic în ultimele trei luni uh, pe relațiile cu exteriorul. Au existat workshop-uri, uh, unul la sfârșitul lunii ianuarie, cu privire la uh, supraveghetori, uh, respectiv la filialele care uh, operează în interiorul SSM. Uh, supraveghetorii uh, băncilor care fac parte din SSM, uh, bănci din Est. Au fost două workshopuri care au fost organizate, unii dintre participanți au participat la ambele workshopuri, așadar credem că am găsit aranjamentul cel mai potrivit uh, pentru a ne dezvolta pe această direcție. A fost dificil și trebuie să mergem mai departe. Ne-am angajat pentru a găsi cele mai bune aranjamente pentru supraveghetorii din Est, pentru băncile care fac parte din SSM. În ceea ce privește aranjamentele scandinave, trebuie să spun că personal am un mare respect față de ceea ce s-a făcut în regiune. Am uh, împărtășit uh, pașii pe care am făcut și am uh, rugat pe cei care lucrează pentru mine să, îmi, să mă informeze cu privire la aranjamentele din zonă și am învățat foarte multe din acestea, inclusiv examinările comune la fața locului. Așadar, ne vom asigura că aceste practici de supraveghere, cele mai bune, vor fi urmate de asemenea. Iar persoana răspunzătoare de redactarea manualului de supraveghere, Juga Viselea, care se ocupă și de evaluarea cuprinzătoare, este o persoană care provine din Finlanda. Deci cunoaște foarte bine uh, structurile scandinave. Trebuie să ne asigurăm că nu există dificultăți suplimentare, dacă se poate, ba chiar că există confort suplimentar pentru uh, țările scandinave care nu fac parte din SSM, dar care aderă la aceste înțelegeri. Mulțumesc, doamne Nui, din partea verzilor, uh, domnul Gigold. Bun venit, doamne Nui, din nou uh, la comisia noastră. Am uh, două întrebări. Prima se referă la observația dumneavoastră, uh, atât uh, sub formă orală cât și uh, sub formă scrisă, pentru care vă mulțumesc și anume că Consiliul de Supraveghere intenționează să ne transmită înregistrări ale procedurilor în totalitate și cred că negocierile și durata acestora, Silvi Gulear și domnul Balț își amintesc probabil, e bine, aceste negocieri îndelungate la acestea noi am cerut uh, să ni se transmită ceva asemănător proceselor verbale. Noi nu am folosit cuvântul proces verbal pentru a nu crea un precedent pentru ceea ce s-a întâmplat la uh, Consiliul de uh, Supraveghere. Consiliul de Guvernare de la BCE. Însă, noi ne-am uh, fi dorit un termen echivalent aici, iar aceste informații ar trebui să fie transmise după ședințe și spuneați că sunteți dispuși să faceți acest lucru, de aceea aș dori să vă rog să respectați ceea ce am discutat uh, în cadrul uh, acordului interinstituțional. În ceea ce privește evaluarea cuprinzătoare, aș vrea să mă alătur celor spuse de Wolf Klintz. Ați putea să fiți dispuși să împărtășiți cu noi o listă cu consultanți care lucrează la bănci. Am vrea să știm care sunt aceștia. N-am văzut în presa financiară vehiculate anumite nume, însă uh, credem că ar fi o procedură transparentă să ne împărtășiți și nouă uh, numele consultațiilor respectivi și băncile la care lucrează aceștia. Oare ar fi posibil să faceți acest lucru? Președintele, mulțumesc. Doamne Nui. În ceea ce privește înregistrarea lucrărilor, faptul că v-ați referit la ceva asemănător procesului verbal. Într-adevăr, așa am înțeles lucrurile. Deci nu este nicio neînțelegere de conținut. Iau notă de faptul că ați cerut ca după ședință să se transmită așa ceva, deci voi raporta Consiliului de Supraveghere acest lucru. Sunt cât se poate de deschisă și încrezătoare. Sunt convinsă că lucrurile vor evolua pe această direcție. Decizia de a transmite trimestrial rapoarte uh, Um, nu mi s-a părut uh, foarte logică. Um, voi informa însă cu privire la noile evoluții. În ceea ce privește lista de consultanți care lucrează la anumite bănci, ei bine, nu pot să vă răspund acum. Va trebui să o fac în scris pentru că trebuie să mă asigur că sunt uh, capabile legal să fac acest lucru un anumit număr de consultanți sau uh, specialiști externi au fost recrutați de BCE, alții însă au fost recrutați de autoritățile naționale competente. Sunt sigură însă că îmi vor permite să împărtășesc cu dumneavoastră cine sunt aceștia. Însă uh, voi adresa această întrebare și vă voi furniza un răspuns. Sven. Vă mulțumesc pentru că verificați această informație și, sigur, poate nu poate să fie tratată în același fel. Uh, pot să înțeleg acest lucru, însă, pe de altă parte, ar răspunde la anumite întrebări. Pentru că, în mod evident, numele pe care le-am văzut vehiculate în presa financiară sunau ca și cum ar exista conflicte de interes posibile în zona respectivă, pentru că anumiți consultanți au documentat uh, anumite bănci uh, acum câțiva ani, apoi au primit un nou mandat pentru o altă bancă și acum sunt consultanți din nou. Iar numărul de firme posibile în această sferă este foarte limitat. Așadar, ne putem teme că apar dificultăți pentru o firmă care să uh, urmeze același drum ca și alta pentru a obține o privire de ansamblu. Așadar, sunt curios să aflu cum gestionați potențialele conflicte de interes uh, în ceea ce îi privește pe uh, diferiții consultanți. Într-adevăr, există un număr limitat de firme de audit, însă ce s-a solicitat în criteriile furnizate de BCE către supraveghetorii uh, naționale a fost să nu fie utilizați auditori care au fost în contact cu banca în, uh, cu doi ani financiari înainte. Nu este o perioadă îndelungată, însă acesta este criteriul care a fost stabilit. Așadar, probabil, unii dintre auditori nu au fost în uh, contact cu băncile cu doi ani înainte, dar poate ceva mai înainte. Este și această posibilitate. Președintele, mulțumesc, domnule Gigalt. Din partea PPE, domnul Dorfman. Există foarte multe, au existat foarte multe dezechilibre macroeconomice, iar sistemul bancar italian a fost criticat, mai ales băncile italiene mici. S-a discutat despre o fragmentare a sectorului bancar în Italia, despre o mare densitate a uh, rețelei bancare italiene, o profit scăzut și, de asemenea, băncile cooperative din Italia ar fi uh, cele mai slabe rețeaua cea mai slabă din uh, rețeaua bancară italiană. Ei bine, eu provin dintr-o regiune unde există foarte multe bănci mici cooperatiste și acestea în ultimii ani au făcut ceea ce trebuia făcut. Au oferit credite IMM-urilor, au uh, oferit credite familiilor, au evitat uh, problemele de capital au o cotă de capital de 1 la 40% în Italia, așadar mie mi se pare oarecum straniu ceea ce a spus uh, comisarul de resort uh, cu ocazia respectivă. Și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră cu privire la acest lucru. nu voi menționa un anumit sistem bancar în special. Însă, aș vrea să spun că există spațiu în Europa pentru uh, diferite modele de business bancar, bănci de dimensiuni mici, medii, mari, uh, bănci active internațional, bănci interne, retail și bănci care au de face cu corporații uh, de mari dimensiuni. Deci, uh, cred că sănătatea unei bănci depinde, nu depinde de uh, numai de uh, dimensiune, ci și de modelul de business specific. Din punctul meu de vedere, băncile care trebuie să dispară și Mario Draghi le-a numit băncile care sunt prea împovărate cu mult prea multe active neperformante, fie că e vorba despre active de retail, uh, corporatiste sau uh, comerciale, pentru că ele nu pot oferi uh, împrumuturi economiei. Ei bine, pe acestea încercăm să le identificăm prin evaluarea comprehensivă și sperăm că după încheierea acestei evaluări cuprinzătoare vor fi luate acțiunile necesare și nu ne vom mai confrunta cu astfel de bănci zombie. Președintele, mulțumesc, domnule lui. Și acum, uh, în numele Tyson, aș dori să-mi cer scuze pentru că dânsa a dorit să fie prezentă aici, însă ca urmare a unor circunstanțe speciale nu a mai putut veni. Așadar își cere scuze pentru acest lucru. Voi da acum cuvântul uh, domnului Sanchez Presedo. Sí, muchas, muchas gracias. Eh, Tres cuestiones concretas. La... Mulțumesc, două întrebări concrete. În primul rând, cum se prevede că se va desfășura tranziția? Va rămâne din noiembrie totalmente operativă, pentru că e evident că există un exercițiu care e afectat de acest proces. Ce se prevede pentru a facilita procesul și a evita suprapuneri în uh, informații, în activitatea de supraveghere? A doua întrebare, cadrul de reportare financiară, ce se prevede pentru a evita aceste duplicări, suprapunere de uh, rapoarte, pentru a evita de asemenea o supraîncărcare cu informații pentru entitățile mai puțin semnificative. Și în întrebare, s-a făcut un exercițiu de monitorizare privitor la Basel 3 din informațiile mele. Sunt 102 entități uh, cu cele mai mari dimensiuni internaționale care nu au aceleași probleme ca restul uh, instituțiilor asupra cărora s-a făcut această muncă de monitorizare. Asta nu ar însemna că ar trebui să se facă o evaluare mai amplă a acestor uh, instituții care vor fi supuse supravegherii directe. Vă rog. Thank you. Uh, regarding... Mulțumesc. În ceea ce privește perioada de tranziție, uh, dacă vom fi pregătiți uh, până în noiembrie să începem uh, supravegherea europeană, răspunsul este da, cu siguranță da, suntem, ne încadrăm cu toate aspectele, cu toate domeniile pe care le-am inițiat și urmărim totul cu mare atenție. Prioritizăm atribuțiile noastre, am făcut o, o distinție între ceea ce este absolut necesar pe baza unui plan ambițios și a unui calendar corespunzător, de asemenea ceea ce ar fi bine de realizat și ceea ce poate să fie amânat dacă este cazul. Sunt cât se poate de convinsă că totul este fezabil și de asemenea credibil și ne gândim la perioada de tranziție, octombrie, noiembrie. Avem discuții cu autoritățile naționale competente pentru a ne asigura că încă înainte de noiembrie vor uh, lua deciziile necesare astfel încât să nu se creeze uh, vreo, vreun blocaj în momentul tranziției. Deci și în această privință consider că suntem în formă bună. Ați menționat uh, suprapunerile în supraveghere. Într-adevăr, obiectivul nostru este să nu existe astfel de suprapuneri și cred că uh, regulamentul face o distinție clară între băncile uh, semnificative și cele mai puțin semnificative, însă în continuare funcționăm ca un sistem unic uh, cu un uh, supraveghetor unic, recomandări, reguli și manual care se vor aplica tuturor băncilor europene din SSM. Aceasta mă ajută să ajung la uh, întrebarea dumneavoastră referitoare la reporting. Ce va fi uh, necesar pentru reporting? Recunosc că în acest moment, în ceea ce privește evaluarea cuprinzătoare, adunăm uh, foarte multe date este o perioadă foarte aglomerată pentru noi, pentru autoritățile de supraveghere naționale și pentru bănci, însă aceasta este calea cea mai bună pentru a ne asigura că uh, putem să avem încredere în băncile europene și pe viitor. În ceea ce privește reportingul pe viitor, vom colecta datele uh, de reporting din partea tuturor uh, entităților de supraveghere, atât cele semnificative cât și cele mai puțin semnificative. Această raportare va veni din partea recomandărilor uh, băncii, autorității bancare europene și va respecta standardele tehnice impuse de către aceasta. De asemenea, vor exista niște raportări suplimentare inițiate de BCE pentru a închide anumite lacune, iar magnitudinea acestor raportări uh, suplimentare este încă în discuție. Va exista o consultare înainte de a adăuga așa ceva și vom, vom oferi o perioadă de timp adecvată pentru a ne asigura că solicitarea noastră poate fi implementată în mod corespunzător. În plus, în mod specific, vom solicita acele FinRep templates, adică acele uh, modele de bilanțuri atât de la entitățile semnificative cât și de la cele mai puțin semnificative, însă va exista un principiu al proporționalității care va fi puternic și va trebui respectat. Va exista uh, un formular uh, simplificat, FinRep, pentru băncile mai puțin semnificative și ne vom asigura că uh, de la cele mai puțin semnificative nu vom uh, cere prea mult. De asemenea, nu există obligația de a folosi IFRS, standardele de contabilitate internaționale, pentru a furniza aceste template-uri. EBA uh, oferă principiile naționale de contabilitate și, uh, de asemenea, uh, merge și pe celelalte, pe cele internaționale. Așadar, cred că entităților mici și foarte mici uh, le vom solicita de asemenea același lucru, însă respectând principiul proporționalității care se raportează la resursele lor. Mulțumesc, doamna Goulard. merci de revenir parmi nous comme euh, nous avions souhaité. On est heureux de vous. Mulțumesc, doamnă Nui, că ați revenit aici. Vă mulțumim. Uh, în legătură cu întrebarea lui uh, Întrebarea ei sunt și eu din, uh, sunt de acord cu ea, sunt raportor din umbră. Am o întrebare legată de asta, dar mai degrabă tehnică. Nu știu dacă ați remarcat că am dorit să încheiem rapid un acord, pe când pe fond nu știm, de fapt, cum vom calcula contribuțiile băncilor. Și cred că e o adevărată problemă mai întâi de democrație, ca să știm dacă asta se va rezolva la Consiliu sau un act delegat, dar este un alt lucru care mă îngrijorează, e că se vorbește de sume considerabile, foarte mari chiar, care pot crea distorsiuni de la o țară la alta, există o situație eterogenă a sistemelor bancare și, în fine, mă întreb dacă nu cumva punctul ăsta ar trebui examinat mult mai mult înainte de a ajunge la un acord, pentru că dacă vi se spune că există o rezoluție, există o autoritate care are un fond, dar care, în fond, ca să spun așa, nu se știe cum va fi abordat și de către cine, care are o incidență asupra finanțelor publice, uh, care vor pierde un impozit pe societățile comerciale cu sume importante și sper că Comisia nu le va spune că asta ar fi normal să se ia din banii statului. Asta ar însemna, dacă se mențin constrângerile bugetare, că vor plăti contribuabili, deci persoane fizice, pentru că uh, va scădea impozitul pe societățile comerciale venind de la marile bănci. Eu nu știu dacă nu ar fi bine să avem o abordare nu știu dacă nu sunt chestiuni prea politice, cum am spus dată, dar credeți că sistemul e destul de solid ca în momentul în care vom, vom începe uh, să aplicăm, să nu se producă un fel de luptă în ariergardă care ar, ar pericleta. Da, cred că e un punct foarte important. Uh, supraveghetorii s-au concentrat asupra instrumentelor necesare, guvernanța, uh, modul în care sunt luate decizii în mecanismul de supraveghere, pentru că e punctul cel mai important pentru ei, mm, mai puțin fiscalitatea, dar sunt de acord cu faptul că calculul contribuțiilor uh, trebuie analizat mai în detaliu și sper că e posibil să ne ocupăm de problema asta într-un alt text, ca să nu întârziem uh, prea mult până în aplicarea mecanismului unic și uh, să reușim să-l avem în această legislatură. Dar, într-adevăr, și cred că este și un articol în Financial Times pe tema asta, l-am citit chiar astăzi. E adevărat că pot fi mari distorsiuni uh, de la o țară la alta și, într-adevăr, trebuie analizat acest subiect. Nu, dar foarte rapid. Pe de dată are sens să avem autoritatea uh, funcțională, chiar dacă ar exista sabia asta lui Damocles, că nu știm dacă uh, țările vor ajunge la un acord privitor la contribuții. Da. Nu sunt uh, specializat în drept constituțional, dar cred că fiecare pas înainte merită făcut dacă avem posibilitatea să spunem că mm, va fi funcțional, dar sub condiția unui text care să analizeze această chestiune a calculului contribuțiilor, vom fi obținut totuși o parte a acestui mecanism unic și apoi eh, totuși vom fi identificat și ceea ce trebuie făcut în continuare ca să găsim un regim echitabil și solid eh, de contribuții. Da, pentru că aveți dreptate. Dacă în momentul în care vom pune în funcțiune, vom activa aceste contribuții, Uh, se va produce un fel de revoltă a potențialelor contribuabili, atunci, într-adevăr, întregul sistem uh, va fi pus uh, sub semnul întrebării. Deci nu putem să ne asumăm acest risc. Trebuie să consolidăm ce poate fi deja consolidat, pentru că s-a discutat deja în detaliu, timp de luni sau chiar ani de zile. Și să recunoaștem dacă, în legătură cu punctul evocat de noastră, n-am realizat încă totul, trebuie făcut încă, făcute încă studii de impact, dar putem totuși uh, avansa cu primul punct, cu condiția să găsim o soluție și la problema uh, ridicată de dumneavoastră. Mulțumesc! Am încheiat, uh, da, totuși domnul Lambes mai dorește să ia cuvântul. Felix. E, e. Mm, vă urez din nou bun venit aici, doamnă Nui. Deja sunteți o veche prietenă a Comisiei CON. Vă vedem aici de multe ori, e foarte bine. Revin asupra noțiunii de conflict de interese. Uh, Eh, sunt cam nedumerit dacă citesc eh, un articol aici care indică faptul că Oliver Wyman, cel pe care l-ați eh, ales ca consultant șef pentru făptuirea mecanismului unic, e aceeași firmă care spune guvernului britanic, atenție, din cauza unii bancare, City din Londra e în pericol. Uh, pentru că BCE are intenția de a incita o serie de bănci europene să-și uh, readucă afacerile în uh, interiorul zonei euro. Deci zon, întrebarea mea este dacă era chiar indispensabil să utilizăm uh, această firmă care mă rog, ia bani de unde poate și să spune că e normal, pentru că e un cabinet de consultanță, dar nu știu dacă nu se putea recurge la, alt, la altcineva. Totuși e un subiect foarte sensibil din punct de vedere politic, de nu era foarte o, bun, o, o idee foarte bună să lucrăm cu acești oameni care au mai fost implicate în istorii macroeconomice nu foarte glorioase. Da, mulțumesc, o întrebare importantă. Nu știu dacă am avut de ales pentru că în momentul în care Oliver Wyman, firma asta a fost selecționată, nu exista supraveghetor la BCE. Deci uh, am avut nevoie de sprijin pentru o echipă care a fost uh, formată din oameni de la Direcția Generală pentru Stabilitate Financiară și uh, personal detașat din, de la Autoritatea de Control de Origine. Deci cred că totuși experiența acestei firme, alteia de altfel, profesioniștii din această firmă au fost indispensabili pentru a ne ajuta, dar totuși am putut să asigur că această firmă a fost selectată după o licitație care răspundea tuturor criteriilor celor mai stricte și asta mă liniștește pentru că BCE totdeauna e foarte atentă la respectarea acestor criterii deci cred că s-a făcut totul pentru ca regulile de etică să fie cele mai stricte posibile. Acum, bun, ce se scrie în ziare? Bun. Ce a făcut această firmă în altă țară? Nu, nu vă pot răspunde la o asemenea întrebare. Eu văd că oamenii ăștia care lucrează cu noi și cu care mă întrețin de mai multe ori pe săptămână sunt uh, niște adevărați profesioniști care răspund uh, cererilor făcute de către BCE. Că BCE-ul e liderul acestui proiect, deși se sprijină uh, pe anumiți consultanți pentru anumite metodologii. Vă rog, revin. Bun, avem un zid chinezesc, doar în China, nu în altă parte. Oare nu vă nedumerește faptul că Oliver Wyman, comanditat de principal lobby de la City din Londra, uh, atrage atenția City-ului din Londra și guvernului britanic contra intențiilor BCE să incite băncile să-și readucă afacerile pe continent s-ar spune că, bine, dumneavoastră spuneți că cei care lucrează pentru City n-au nimic de a face cu cei care lucrează pentru noi, dar eu nu cred în zidul chinezesc, deci e naiv să credem că ei nu au acces la ceea ce fac colegii lor, consultanți din aceeași firmă pentru BCE. De asta mă îngrijorează că totul justifică afacerile. Ei au acces la informații privilegiate în legătură cu BCE și ei vând aceste informații uh, către City din Londra, care îi plătește foarte bine, cu siguranță. Noastră spuneți că asta contribuie la PIB-ul Uniunii foarte bine, dar eu personal sunt cam speriat și a spus și noastră că nu, a, nu aveați supraveghere, deci a trebuit să faceți apel la cineva din exterior și n-ați avut de ales, dar e totuși, totuși o agenție publică ca dumneavoastră care exercită o sarcină care constă în a apăra interesul general al societății, n-are de ales. Și pentru asta trebuie să facă apel la o, o, o instituție privată care își face afacerile. Păi nu sunt eu partizanul statului neapărat, dar totuși trebuie să înceteze această dependență. Răspuns în ce privește regulile etice supraveghetorii naționali eh, aveau aceleași întrebări, sau mă rog, în numele parlamentelor lor naționale sau ale altor instituții naționale și atunci am pus la dispoziția supraveghetorilor acordurile de confidențialitate care au fost semnate, regulile de deontologie care au fost acceptate. De asemenea, sunt reguli foarte stricte în ce privește manipularea datelor. <clears throat> Totuși, repet, cred că am făcut maximum posibil pentru ca să ne aflăm într-un cadru cât mai etic posibil. În rest, aș spune că dacă la SIT din Londra uh, într-adevăr există informațiile că BCE incită băncile să-și repatrieze capitalul, mm, nu cred că BCE a făcut vreo astfel de incitare sau cerere. Are poziții foarte clare și publice. Nu cred că s-a făcut așa ceva. Sigur, infrastructurile care utilizează euro trebuie să fie în zona euro, dar asta nu este nimic confidențial, nu este o informație confidențială. Toate aceste lor de poziție sunt publice și cunoscute. Deci cred că împrejurările unei evaluări uh, exhaustive sunt excepționale și că nu vor apărea în viitor, reapărea în viitorul apropiat, pentru că asta s-a întâmplat într-o perioadă în care la BCE nu exista supraveghetor, însă în curând vom avea 800 și mai mult de persoane în serviciul acesta de supraveghere. În plus, facem un exercițiu de dimensiuni enorme, după cum ați putut vedea, cu cifrele la care m-am referit. Deci chiar la nivelul supraveghetelor naționali, nu e un exercițiu fezabil eh, doar utilizând eh, forțele naționale. Deci cred că totuși am ales soluția cea mai puțin proastă într-un context foarte complicat și credeți-mă că guvernanța, procedurile BCE în acest domeniu sunt ireproșabile. Uneori cumva lente, dar totuși ireproșabile. Bine, mulțumesc, doamnă noi. Aș avea și o întrebare în, spaniolă. în spaniolă. Dacă ne-ați putea spune mai multe sau să fiți mai precis în legătură cu calendarul acestei revizuiri uh, a calității activelor și a uh, testelor de rezistență. Mulțumesc. Da. Uh, Supervisors working on this will have to, to respect the... Da, bineînțeles, și autoritățile naționale vor trebui să respecte calendarul. Întotdeauna lucrurile au fost prevăzute așa. Există unele suprapuneri între uh, finalul um, revizuirii privind calitatea activelor și începutul uh, testelor de rezistență. Ceea ce înseamnă că este cu atât mai important să fim uh, pregătiți să începem cu testele de rezistență la timp. Dar până acum am respectat programul. Vă mulțumim, doamna Nui, pentru faptul că ați participat la această audiere publică. Vă amintesc că următoarea audiere va avea loc pe 7 octombrie. Nu știu cine va fi aici, dar doamna Nui cu siguranță. Vă mulțumesc. Meeting the next second committee.